Buenos días a todas și todos. tuturor. Bună ziua tuturor. Bună dimineața, vă rog să vă ocupați locurile. Let me announce first of all that you should bear your electronic mai întâi uh, doresc să vă aduc aminte că trebuie să aveți la dumneavoastră cardurile de vot. Vă rog să le introduceți în console. Cei care le-ați uitat, vă rog să trimiteți pe cineva după ele cât se poate de repede, pentru că la începutul uh, ședinței de azi avem de votat electronic. Voi anunța și uh, dosarele în care vom vota, dar doresc să vă amintesc că ieri am avut un program foarte încărcat au venit uh, o serie de agenții să ne facă prezentări, um, dar imediat după vot vice, vine domnul vicepreședinte Timmermans aici la Comisia Libe, deci trebuie să ne încadrăm în timp pentru că prezentarea domnului vicepreședinte Timmermans este prevăzută la ora 9.45, ceea ce înseamnă că trebuie să începem acum. Vă rog, haideți să ne concentrăm. Deci, începem cu vot electronic în două dosare importante legate de bugetul pentru anul financiar 2020. Um, văd că cineva ridică cartonașul, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Garo. E pentru prima dată când votez în Parlamentul European și uh, sunt foarte mirat de faptul că nu am primit uh, traducerea în toate limbile oficiale ale a documentelor pe care vom vota, documentelor inițiale. Deci am înțeles că sunt amendamente de compromis care, din cauza urgenței, uh, sunt transmise doar într-o limbă, în engleză, dar textul inițial ar fi trebuit să fie tradus conform uh, articolului 169 din regulament, uh, care spune că se poate vota doar după ce textul a fost uh, imprimat și distribuit în toate limbile oficiale. Deci, măcar textul inițial al amendamentelor ar fi trebuit să fie tradus în toate limbile oficiale, conform regulamentului. Deci, eu și alegătorii mei nu putem să ne hotărâm în legătură cu un text important care e de votat și în aceste condiții nu pot să votez azi nimic. Vă mulțumesc, domnule Garo, pentru observațiile dumneavoastră. Am notat și aveți dreptate. Trebuie să vă spun că este o sesiune excepțională. Suntem la început de mandat, la începutul activității Comisiei Libe suntem într-o perioadă de tranziție între mandatul trecut și mandatul actual și suntem supuși uh, presiunii timpului. Și din cauza acesteia am luat această decizie la reuniunea coordonatorilor. Pentru că coordonatorii se ocupă de ordinea de zi a Comisiei Libe, de aceea am plasat astăzi voturile din cauza presiunii timpului și, într-adevăr, uh, nu uh, Uh, s-a circulat traducerea în toate limbile oficiale din motive excepționale. Îmi cer scuze dumneavoastră, vă transmit toate scuzele. În principiu, procedurile vor fi respectate și veți avea la dispoziție altă dată documentele în toate limbile oficiale. Da? O altă solicitare de respectare a regulamentului? Îmi pare rău, Coordonatorii nu pot schimba pur și simplu ordinea de zi. Dacă în ordinea de zi e stipulat că trebuie să existe toate traducerile, atunci uh, coordonatorii nu pot să schimbe asta. Mulțumesc. No, eh, eh, deci- Trebuie să vă spun că aceasta a fost uh, decizia coordonatorilor. Deci, vă amintesc că domnul vicepreședinte Timmermans vine la ora 9.45, așa că începem. Hai să începem să votăm. Punctul 12 de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020. Avem două voturi, ambele sunt rapoarte ale colegei uh, Gwendolyn Delbos Corfield, raportoare mai întâi pentru uh, proiectul de aviz uh, privind uh, modificările la buget și apoi, deci întâi votăm proiectul de raport și apoi amendamentele și voi anunța, bineînțeles, fiecare vot. Începem. Proiectul de aviz. Compromisul 1. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. Nu, pardon, scuze, amendamentul 13. Uh, domnul Hidvegi cere să se voteze mai încet, mai, mai uh, puțin rapid. În calitate de membru nou, spune domnul Hidvechi, nu reușesc să urmăresc uh, atât de voturile într-un ritm atât de alert. Deci, amendamentul 13 s-a deschis votul. The vote is closed. Rejected. It was a, you see, it's a dry... S-a închis votul. E egalitate, dar atunci când e egalitate se respinge. Trebuie să fie mai multe voturi pentru decât împotrivă ca să se adopte. Amendamentul 14. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. Acum s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a, închi- s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34, dacă nu mă înșel. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la, linie, la amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la 48. S-a deschis votul. Amendamentul 48. Pe lista mea de vot e de pe pagina 5. 48. S-a Închis votul. Se adoptă. 51. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost o eroare tehnică, trebuie să repetăm votul. Pentru aliniatul 53 s-a deschis votul. S-a închis. Se uh, adoptă 54. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 55. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Felicitări, doamnă Invert. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Compromisul 5. S-a deschis votul. Da, votăm compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul, nu, amendamentul 60 se corectează președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 62. S-a deschis votul. Și acum s-a închis. Se respinge. 64. S-a deschis votul. 64. Pe ultima pagină. S-a închis. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis. și trebuie să vă spun că sunt prea mulți votanți de la PPE. Trebuie să votez eh, cu un deputat mai puțin de la PPE. Acum s-a închis votul. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acum votăm textul final astfel modificat. Um, text cu apel, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei raportare. Delbos Corfield. Și acum trecem la amendamente. E o listă de vot mai lungă, deci haideți să fim atenți. Începem cu votarea acestui raport, tot al colegei Gwendolyn Delbos Corfield, e vorba de amendamentele la procedura bugetară 2020. Începem. Amendamentul 5809. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5845 eh, s-a deschis votul. Acum s-a închis. 5845. Da, am închis votul. Se adoptă 5846. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5847. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. 5836 S-a închis votul. Se respinge. 5817 s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 5818. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 5834. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5835. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Se respinge. Compromisul 3. A, trebuie să votăm și amendamentul 5819. S-a deschis votul. Acum s-a închis se respinge. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 5820. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5833 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5848 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 5800 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5839. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5852. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5853. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5855. S-a închis. Se adoptă. 5803. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Sunt identice, da, câteva amendamente sunt identice cu cel deja adoptat. Deci trecem la 5805. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5857 s-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. 5858

Se adoptă. 5825 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5860 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5826 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 5861 s-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. 5842 s-a deschis votul, s-a închis. se adoptă. 5843 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 28 and 58, 28 și celălalt care sunt identice s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5800. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5811. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5829 și 5864 identice. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendament oral 5883. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5810. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendament oral 5880. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5804. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 5812, 5865 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5813 și 5866 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5814 și 5867, identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 5815, 5868. Identice s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă și 516 cu 569 din nou identic, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și trecem mai departe la vot final. Vot cu apel nominal. Textul modificat astfel. Deschidem votul. Now closed. S-a închis Adopted. We congratulate again our... Felicitări încă o dată domnului Delbos Corfield. Doamnei, mă scuzați, doamnei. Și acum uh, avem câteva minute de pauză, căci doar la uh, 9.45 vine vicepreședintele Timmermans. O mică pauză, vom reveni Gata, se dăm ascultare domnului Timmermans la 9.45. Tenías entrenado el, el foto.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 Dear colleagues, please be seated. Dragi colegi, vă rog să luați loc și asta în liniște, căci ne reluăm lucrările și începem la fix, cum a fost prevăzut. Haideți să îl întâmpinăm cu căldură pe vicepreședintele Timmermans. Este mereu o onoare și o plăcere să îi dăm ascultare. Și mereu am lăudat dialogul fructos și cooperarea pe care le-am avut în mandatul precedent uh, cooperare între Parlamentul European și Comisie, între această Comisie Libe, Parlamentul European în general și între acei membri de la Comisie care, potrivit portofoliului, trebuie să răspundă în fața comisiei noastre. S-a întâmplat pentru fiecare comisar vizat, dar cu atât mai mult pentru vicepre vicepreședintele Timmermans. Deci este o plăcere să vă avem în rândul nostru și ați sosit uh, între noi pentru a ne oferi o prezentare a actualităților în ceea ce privește starea statului de drept. După cum bine știți, statul de drept a fost unul dintre subiectele principale care ne au preocupat, un subiect aproape de sufletul nostru, un subiect extrem de valoros în discuție în ultimii ani și asta pe bună dreptate, căci de când tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, Dimensiunea politică, ambiția și impactul constituțional al legislației europene au fost lucruri care s-au bazat pe competența Comisiei Libe, căci nouă ne pasă de drepturile fundamentale, de drepturile cetățenilor, de statul de drept, de democrație și interpretăm într-un anumit fel principiile democratice și valorile înscrise în tratatele uh, europene și în Carta Drepturilor Fundamentale și a Libertăților, toate acestea prevăzând și toate principiile înscrise în articolul 2 și anume ce înseamnă statul de drept. Deci exact despre asta ne va vorbi domnul vicepreședinte Timmermans. Și chiar recent, în aprilie și apoi în iulie, pe 17 iulie mai precis, 2019, s-a furnizat un document nou, relevant, pentru a consolida statul de drept, cadrurile, cadrele, mă scuzați, statului de drept, potrivit uh, idei vehiculate la LIBE, că ar trebui să existe un mecanism de prevenție în acest domeniu de acțiune, pentru ca democrația, statul de drept și drepturile fundamentale să fie respectate să fie acoperite toate lacunele, toate portițele sau toate procedurile greoaie, totul fiind încadrat în articolul 7 din TFUE. Ne amintim de câteva episoade cu care ne-am confruntat în ultimii ani, vrem să remediem și exact în lumina acestui document publicat în iulie 2019, E vorba de o nouă comunicare privind consolidarea statului de drept. Deci exact în acest context uh, vom deschide dezbaterea cu vicepreședintele Timmermans. Cu siguranță așteptările sunt mari. Așa că să vă spun cum ne încadrăm. O primă rundă de întrebări și răspunsuri cu coordonatorii, câte două minute fiecare, după care vom încerca să deschidem dezbaterea pentru membrii dornici să intervină, dar avem o oră și jumătate la dispoziție. În 90 de minute, cu siguranță, vor fi mulți eurodeputați care își vor manifesta interesul. Vă rog frumos să vă limitați la un minut precis, ca să putem avea cât mai mulți uh, membri care se intervină. Franț, ne bucurăm că ești aici, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc că m-ați primit cu atâta bunătate multe fețe familiare, dar și mai multe fețe nefamiliare și speranța mea este să ajung să vă cunosc pe fiecare în parte în anii ce vor urma, căci avem multă treabă înainte. Într-o Europa care are nevoie de Parlamentul European și de instituțiile europene pentru a oferi răspunsuri la întrebările pe care le au cetățenii noștri. Astăzi mă aflu aici pentru a vă vorbi despre comunicarea cu privire la consolidarea statului de drept în Uniunea Europeană, o comunicare pe care am adoptat-o noi în iulie. Proiectul nostru european se bazează pe un respect permanent față de statul de drept în uh, toate statele membre este o precondiție pentru democrație și drepturi fundamentale, dar și pentru aplicarea corectă a legislației europene, pentru încrederea reciprocă în piața unică și pentru un uh, mediu prietenos uh, față de investiții. Provocările la adresa statului de drept aduc atingere însăși nucleului european și ne afectează identitatea și valorile pe care se bazează proiectul nostru. Ultimul eurobarometru arată că 89% dintre respondenți consideră că statul de drept și respectarea față de statul de drept uh, este un lucru esențial și important și asta nu doar în propriul stat membru, ci și în alte state membre ale Uniunii Europene și în Uniunea Europeană per total. A menține statul de drept este un lucru important pentru toate statele membre și pentru toate instituțiile și aș dori să mulțumesc acestui Parlament și în special acestei comisii pentru angajamentul din acest domeniu. Un obiectiv cheie al comunicării noastre adoptate în iulie este tocmai ideea de a vedea ce s-a construit în ultimii ani în diferitele instituții europene, în așa fel încât să coordonăm mai bine abordarea interinstituțională, ceea ce este extrem de important pentru a consolida statul de drept în Uniune. Comunicarea vine după un proces de reflexie lansat în aprilie și ține cont, așa cum trebuie, de noul mecanism pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale, document și mecanism pregătit de această uh, comisie, precum și ține cont de jurisprudența CE și toată experiența dobândită în ultimii ani în acest domeniu. Comunicarea prezintă un număr de acțiuni concrete, uh, bazându-ne pe trei acțiuni cheie mari, a promova, a preveni și a oferi răspuns. Promovarea înseamnă cunoaștere față de jurisprudența existentă, o cultură comună pentru statul de drept, prevenția, înseamnă un sistem uh, de detecție timpurie pentru a uh, avea cooperare, suport pentru consolidarea statului de drept la nivel național și Desigur că am preferat mereu prevenția în fața răspunsului, dar avem nevoie și de răspuns, reacție. Să implementăm la nivelul Uniunii niște reguli în momentul în care nu se respectă statul de drept. Parlamentul acesta are un rol esențial de jucat în acest context. Începem cu promovarea. Uh, Comisia recunoaște nevoia de a consolida cultura față de statul de drept în rândul publicului general, după cum este necesar să promovăm o mai bună cunoaștere în ceea ce privește ceea ce se întâmplă la nivel european și standardele europene legate de statul de drept. Comisia, prin urmare, va utiliza pe deplin posibilitățile de finanțare pentru a capacita pe cei din părțile direct interesate la nivel de stat membru pentru a promova statul de drept. Comisia va dori să existe un eveniment anual pentru stat de drept pentru organizațiile civile și pentru părțile interesate, în așa fel încât societatea civilă să-și poată juca rolul pe deplin în a menține valorile noastre comune. Cu siguranță, acolo unde statul de drept este amenințat, sunt atacuri lansate și deschise și asupra uh, organizațiilor civile, asupra societății civile. Parlamentul național joacă și ele un rol uh, important în respectarea statului de drept și tocmai de aceea uh, în perfectă aliniere cu propunerea Parlamentului European, Comisia încurajează acest Parlament și Parlamentele naționale să creeze o cooperare specifică interparlamentară pe statul de drept, iar Comisia va fi gata să-și aducă contribuția. În ceea ce privește prevenția, Comisia a anunțat cel mai inovator element din comunicare și anume crearea unui uh, unei, uh, unui ciclu de revizuire anuală a statului de drept, în baza, în baza mă scuzați, uh, faptului că instituția trebuie să fie mai conștiente de ceea ce se întâmplă în statele membre individuale la nivelul statului de drept, să poată identifica ca atare riscurile față de statul de drept, să creeze soluții posibile și să ofere sprijin țintit de la bun început. Pentru a îmbunătăți capacitatea UE aici, Comisia își va aprofunda monitorizarea în rândul statelor membre și propune ca asta să contribuie la o mai bună cooperare interinstituțională. Înțeleg foarte bine că Parlamentul European a tot cerut exact asta și asta cu vehemență de ceva timp încoace. Monitorizarea va acoperi toate statele membre, dar uh, va fi mai intensivă în statele membre cu un anumit uh, risc de um, regres. În plus, monitorizarea va completa semestrul european și va furniza informații acestuia. Pentru asta vom uh, face și un raport anual despre statul de drept și un tablou de bord uh, în EU Justice cu o sinteză despre evoluțiile și pozitive și negative din uh, statele membre și la nivel UE, inclusiv cu jurisprudența CEJ și alte elemente relevante. Raportul ar putea fi utilizat de Parlament și de Consiliu ca bază de discuție. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte pe două elemente despre care știu că sunt de interes major pentru comisie și anume uh, domeniul de aplicare al monitorizării și rolul experților independenți. În ceea ce privește uh, monitorizarea în sine, comisia se axează pe consolidarea statului de drept, dar asta nu înseamnă că nu este cu impact pe democrație și drepturi fundamentale. Respectul pentru statul de drept este o precondiție pentru a menține democrația și a proteja drepturile fundamentale. Permiteți-mi de asemenea să subliniez că uh, o protecție judiciară eficientă cu drepturi fundamentale cu tot este o componentă cheie a statului de drept însuși. Deci, aceste valori sunt uh, foarte strâns legate de statul de drept. Protejând statul de drept, de fapt, Comisia protejează și drepturile fundamentale și democrația. În plus, după cum s-a stipulat în comunicare, capacitatea statelor membre de a lupta împotriva corupției acoperită și ea, și să vedem în ce măsură putem analiza și relația între Uh, pluralism media și alegeri. Ciclul de revizuire al statului de drepte nu va acoperi per se uh, drepturile fundamentale și democrația, Comisia însă și ia angajamentul de a respecta aceste uh, valori fundamentale și ia acțiune pentru a consolida respectul față de acestea. Comisia monitorizează și respectul Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului și prezintă în acest sens un raport anual în ceea ce privește aplicarea cartei respective. Comisia dorește să exploreze și felul în care aplicarea cartei în teritoriu poate fi consolidată, de exemplu, analizând mult mai îndeaproape situația apărătorilor drepturilor omului și situația organizațiilor uh, civile. În ceea ce pește democrația, în septembrie 2018, Comisia a adoptat un pachet electoral pentru a proteja alegerile libere, protejând și astfel democrația. După cum bine știți, uh, președinta aleasă von der Leyen și-a asumat angajamentul față de mai multe măsuri pentru a consolida democrația și a o proteja. În ceea ce privește experții independenți, știu că Parlamentul a propus un panel de experți independenți pentru a face o evaluare a situației în statele membre. Totuși, după cum a explicat și în comunicare, Comisia consideră că acest lucru ar ridica mai multe probleme în ceea ce privește legitimitatea și asumarea răspunderii față de uh, rezultat, plus echilibrul inputului. Se verifică mai multe surse de informare, iar uh, expertiza externă nu poate să înlocuiască ceea ce furnizează însăși Comisia, mai ales în momentul în care concluziile Comisiei pot fi baza unor acțiuni care vin cu consecințe juridice, legale și financiare. A menține diversitatea expertizei și a informației, de exemplu cu Greco, Comisia de la Veneția și uh, rețeaua judiciară a uh, magistraților și avocaților, sunt lucruri care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți ceea ce am făcut până acum și mai ales Comisia de la Veneția merită mai bun, o mai mare atenție și o mai bună incorporare în ceea ce facem noi. În ceea ce privește al treilea pilon, răspunsul, Comisia și-a reafirmat angajamentul de a-și îndeplini rolul de gardian al tratatelor. Prin urmare, Curtea de Justiție, în ultimele luni, în jurisprudența sa a subliniat importanța independenței judiciare pentru statul de drept și pentru buna funcționare a Uniunii Europene. A construi pe această jurisprudență înseamnă că Comisia va uh, uh, merge pe procedurile de infringement, cu eficiența acestora care poate fi ilustrată în ultima jurisprudență CES în ceea ce privește situația Curții Supreme din Polonia. În acea hotărâre pe care o consider istorică, de pe 24 iunie, Curtea a susținut că legislația poloneză în ceea ce privește uh, Uh, reducerea vârstei de pensionare a magistraților contravine legislației europene, sunt măsuri care încalcă uh, principiul independenței judiciare și principiul uh, statutului magistraților. Este exact opinia Comisiei. Iar în ceea ce prește procedurile de infringement pentru statul de drept, acestea sunt încă pendinte pe 17 septembrie, Comisia se așteaptă la un răspuns din partea autorităților poloneze față de recentul aviz cu privire la regimul disciplinar pentru judecătorii polonezi. Așteptăm o decizie CES și în ceea ce privește o altă situație cu privire la regimul de pensionare uh, pentru uh, judecătorii uh, obișnuiți. La fel și în ceea ce privește Ungaria. E vorba de libertate academică, de libertate pentru organizațiile civile, de dreptul migranților uh, și asociațiilor de azil. Uh, aceste cazuri sunt acum pe rol la CEJ. În ceea ce privește procedura articolului 7, în comunicarea sa uh, adresată Consiliului și Parlamentului, Comisia uh, solicită o abordare intensivă. Comisia spune că este nevoie de asigurarea uh, echilibrului instituțional și Parlamentul European ar trebui să își poată pleda cauza în procedura articolului 7 uh, inițiată la Consiliu. Comisia solicită Consiliului și Parlamentului de asemenea să adopte cât mai repede regulamentul cu privire la protecția bugetului uh, Uniunii Europene, în cazul în care apar nerespectări ale statului de drept în, într-un stat membru. E un aspect foarte important pentru a proteja bugetul Uniunii Europene când apar probleme cu statul de drept. În concluzie, concluzie, domnule președinte, în lunile viitoare, concluzia, va, ă, sperăm că va avea un dialog fructuos ă, cu toate părțile, inclusiv ă, statele membre și instituțiile europene, pentru a obține un cadru instituțional mai puternic. Întotdeauna Parlamentul European și Comisia dumneavoastră au avut un rol cheie în acest domeniu și va continua să fie la fel și în acest mandat. Foarte multe provocări ne așteaptă în acest domeniu și cred că împreună putem să le facem față și să fim la înălțimea acestor provocări pentru ca Europa să fie mai liberă, pentru ca Europa să fie mai puternică și să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt ocrotiți de lege peste tot. We thank you, Vice President Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte Timmermans, pentru această prezentare Uh, concisă a ultimului uh, document uh, publicat de Comisie în acest domeniu, care este foarte important pentru noi. Pe bună dreptate, Parlamentul European, în ultimii ani, Parlamentul European a solicitat vehement acest document. Cel puțin în 2016, dacă mi amintesc eu bine, am, din 2016 am adoptat rezoluții cerând Comisiei să adopte acest mecanism cuprinzător privind statul de drept, pentru a uh, include toate ingredientele, toate elementele uh, legate de un mecanism de, privind statul de drept. Și iată, putem începe dezbaterea. Clar că așteptările noastre sunt foarte ridicate. Avem o listă lungă de colegi care au cerut cuvântul. Vom începe cu coordonatorii din partea grupurilor politice, dar aș dori să vă rog să respectați uh, timpul. Două minute pentru coordonatori, un minut pentru fiecare coleg. Deci cei care vor uh, să adreseze întrebări, să le scrie uh, înainte pentru ca întrebarea să se încadreze în, uh, într-un minut. Începem cu coordonatorii din partea grupurilor politice, reprezentantul PP, doamna Mețola. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezentarea comunicării Comisiei. Uniunea noastră e o uniune a valorilor comune și de aceea am salutat uh, comunicarea Comisiei din luna iulie ca un pas important înainte pentru a ne asigura că statul de drept este respectat în fiecare stat membru al Uniunii. Așa cum spuneați și dumneavoastră, e momentul ca această uh, comunicare să fie transpusă în acțiuni și în măsuri. Uh, trebuie să ne asigurăm că se respectă uh, libertatea mass media în europeană. Uh, Comisia Europeană oferă finanțare uh, prin programul uh, Creative Europe și nu numai pentru a ne asigura că societatea civilă și mass media beneficiază de independență. E foarte bine, dar credem că trebuie să mergem chiar mai departe decât de finanțare, să vedem cum putem să reducem presiunea care, din păcate, sporește pe umerii acestor actori. Uh, sporirea fondurilor nu uh, va uh, evita uciderea unui jurnalist de investigație, precum doamna Galiția, care a fost ucisă în 2016 și domnul Ian Cucean în 2018. Din păcate, încă nu a existat niciun fel de anchetă publică pentru a încheta circumstanțele acestor crime. Și trebuie să mai menționez și hărțuirea sistematică a judecătorilor din Polonia. Sunt sigură că și alți colegi se vor referi la acest subiect. Judecătorii uh, uh, fac față unei propagande de ură pentru a intimida și a-i discredita pentru cei care luptă pentru independența justiției în Polonia. Uh, nu numai uh, uh, șeful Curții Supreme din Polonia a avut de suferit. Aș dori să ne dați toate informațiile în a doua rundă de răspunsuri la întrebări pe care le aveți la dispoziție. Președintele, mulțumesc că v-ați respectat timpul. Aveți cuvântul doamna Zipel. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep cu ceva ce ne-a spus domnul Timmermans în prezentarea sa, dar încă o dată aș dori să subliniez. Titlul comunicării din luna iulie este Consolidarea statului de drept. Însă, cu toții știm și chiar dumneavoastră ne-a spus acest lucru, că această noțiune poate să ne uh, inducă în eroare, pentru că mulți oameni uh, spun, da, uh, consolidarea statului de drept înseamnă că tot ce facem se bazează pe legi, dar nu e suficient, pentru că știm și Uh, în mai bine de una sau două țări, am constatat că dacă ai majoritatea în Parlament, poți, uh, uh poți promulga legi care distrug uh, democrația, drepturile și valorile noastre comune. Nu știu dacă putem să găsim o altă formulare, să nu mai vorbim doar de statul de drept, dar câteodată acest, uh, această sintagmă induce în eroare. Doream să subliniez acest lucru. Apoi aș dori să mă refer și la cele spuse de Roberta Mețola. Orice am face, orice convenim noi aici, s-ar putea să nu pună capăt uh, discursului de ură și problemelor cu care se confruntă uh, judecătorii, avocații și alți actori din societatea civilă dacă nu există dorința politică în țara respectivă la nivel de de guvern pentru a aborda problemele și pentru a avea o reacție adecvată la aceste uh, discursuri bazate pe ură și la dezinformare. Deci, pe lângă le- reguli clare, cred că avem nevoie de dezbateri și o campanie comună uh, ținând cont de toate uh, tradițiile din statele membre pentru a ajunge la o cultură comună. Pentru că, până la urmă, toate valorile consfințite prin tratatul de la Lisabona provin de la statele membre. Noi n-am inventat nimic de la zero. Deci se bazează pe principii acceptate în toate statele membre. Deci da, într-adevăr, eu sunt pentru urmărirea procedurii articolul 7 pentru uh, Ungaria și Polonia. Trebuie să uh, anchetăm cazurile din uh, Malta și din Slovacia, dar să vedem ce putem face pentru a avea o înțelegere mai vastă și pentru a ne asigura că uh, minoritățile nu înțeleg bine acest principiu al statului de drept. Și doar așa putem uh, consolida drepturile din Europeană. Mulțumesc! doamna Intevelt în numele grupului uh, Renew. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru propunerea pe care ne-ați făcut-o, pentru că uh, în primul rând, vorbesc în numele grupului Renew, statul de drept, democrația, drepturile sunt o prioritate cu numărul unu pentru noi, dar mă bucur să fiu și raportor pentru propunerea DRF și mă bucur de faptul că, în sfârșit, discutăm o propunere pentru un mecanism uh, cuprinzător, pentru că cred că toată lumea, inclusiv cei de la Consiliu, deși uh, nu uh, cu uh, entuziasm, toată lumea recunoaște că statul de drept este sub presiune și că trebuie să facem ceva. Acum aș dori să spun ceva despre proces. Aș dori să evităm o proliferare de instrumente. Avem nevoie de un mecanism integrat, unic, bazat pe uh, norme comune europene, nu ale Consiliului, ale Comisiei, ale Parlamentului. Trebuie să găsim un mecanism unic, așa cum a propus Parlamentul mai trecu- în trecut. În ce privește sfera de aplicare, spune spuneți că îl numim stat de drept, dar vom acoperi și alte elemente. Dacă așa este, atunci haideți să punem lucrurile pe hârtie, să definim uh, sfera de aplicare a articolului 2, așa cum a spus și colega mea. Dacă vorbim de campaniile de ură și de defăimare împotriva judecătorilor din Polonia, această vânătoare de vrăjitori pe care o duce guvernul polonez, Apoi, faptul că guvernul maghiar ucide libertatea academică, libertatea uh, solicitanților de azil Există state în care guvernul încearcă să lase pe tușă Parlamentul. Intimidările uh, la adresa jurnaliștilor sunt de acord uh, cu cele spuse de colega uh, Mețola. Faptul că nimeni nu este pedepsit pentru o crimă este tot o intimidare la adresa mass media. Sigur că vorbim de specificități naționale, dar valorile nu sunt specificități naționale, sunt valori europene și nu sunt negociabile. Sistemele noastre pot fi diferite, dar valorile noastre sunt comune și trebuie să luptăm pentru ele. Și, în fine, domnule comisar, grupul nostru așteaptă să coopereze cu dumneavoastră pe marginea acestui mecanism pentru ca Uniunea Europeană să fie campionul democrației al statului de drept și a drepturilor fundamentale. Mulțumesc. Uh, doamna Trict, în numele verzilor. Doamna Remche. Remche. Uh, domnule președinte, vom continua să uh, veți continua să ne confundați. Salutăm această prezentare, colegii au uh, menționat aspectele cheie. Ce voiam să spun este că ne bucurăm de faptul că Comisia vine cu o propunere concretă, dar uh, există câteva aspecte pe care Parlamentul l-a adoptat uh, în raportul său. Și pentru noi ar fi foarte important Uh, să se definească mai bine sfera de aplicare și chiar dumneavoastră a spus, există o legătură uh, directă. Dacă ne uităm, de exemplu, la situația din Polonia, constatăm că uh, activiștii LGBTI sunt atacați. De ce să nu spunem clar că drepturile fundamentale intră în sfera de aplicare a acestei comunicări? și că uh, ele vor fi incluse. E foarte important uh, să uh, îi ajutăm pe acești luptători pentru drepturile omului, pentru că vorbim de valori europene și apărarea societății civile împotriva intimidării este la fel foarte importantă. În ce privește experții independenți, spuneți, spuneați că ei sunt foarte importanți în activitatea Comisiei, dar cred că monitorizarea ar trebui să fie făcută de experți independenți, pentru că doar astfel putem arăta că este vorba de apărarea drepturilor omului. E nu e o luptă între Comisie și statele membre, ci de apărarea valorilor europene. Și în fine aș dori să mai spun că această legătură strânsă cu bugetul Uniunii Europene e foarte importantă pentru că, da, într-adevăr, putem avea procedura de infringement, dar trebuie să ne asigurăm că există și consecințe financiare dacă un stat membru nu respectă drepturile fundamentale și statul de drept. Mulțumesc! Grazie, președinte. De la ID, doamna Tardino. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Timmermans. Uh, președintele o roagă pe vorbitoare să-și aprindă microfonul. Mă auziți? Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am ascultat cu atenție intervenția dumneavoastră și notez o greșeală de fond din partea comisiei atunci când vorbește despre statul de drept. Aș dori să amintesc că principala responsabilitate pentru garantarea statului de drept este a statelor membre și ale instituțiilor lor naționale. Comisia Europeană are un rol important în asigurarea că se respectă tratatele, folosind instrumentele procedurale existente pentru a remedia situații atunci când uh, se încalcă obligațiile în anumite state membre, când vine vorba de statul de drept. Dar nu se întâmplă acest lucru și nu asta ne-ați spus astăzi sau de-a lungul mandatului Comisiei Juncker. Nu e nevoie de o abordare punitivă. Trebuie să existe soluții inclusive și realizabile pentru a se respecta suveranitatea statelor membre, eh, garantându-se respectarea tratatelor în timpul mandatului dumneavoastră au fost lansate două proceduri conform articolului 7. A avut loc și un uh, referendum uh, în cadrul căruia un stat membru important a votat pentru ieșirea din, une, din uh, Uniune. Domnul Juncker a spus că obiectivul era simplificarea um, legislației europene și asigurarea că Regatul Unit nu va ieși din UE. A, uh, nu a reușit. Întrebările mele sunt simple. Considerați că comisia dumneavoastră a acționat corect când vine vorba de respectarea statului de drept? Puteți să ne dați un exemplu de succes, nu doar politic, ci și pentru cetățeni, obținut de Comisia Europeană prin aceste acțiuni? Mulțumesc! Mr. Rooks. Are cuvântul domnul Rooks. Mulțumesc, domnule președinte am câteva întrebări și le voi pune în olandeză. Mulțumesc, domnule Timmermans, pentru această prezentare, dar titlul deja are o problemă, căci e vorba de consultarea statului de drept în Uniunea Europeană și asta este o contradicție în termeni. Gestionarea statului de drept este, potrivit Comisiei, o răspundere uh, partajată a tuturor instituțiilor europene și a tuturor statelor membre, iar statul de drept este um, o situație în care se interpretează um, drepturile statelor în sine, cu tot ceea de, ce decurge din acestea. Prin urmare, această definiție din uh, titlu încă arată că este vorba de o chestiune de stat și nu de Uniune Europeană. După asta vorbiți despre niște măsuri, cum ar fi promovarea culturii față de statul de drept prin uh, mediul social, prin uh, media, prin lumea academică și uh, Totodată, spuneți pe bună dreptate cât de esențial este pentru un stat de drept să promoveze pluralitatea și independența media. Prin urmare, o interpretare de bun simț ar însemna ca dumneavoastră să uh, Uh, interveniți cât mai puțin din afară și totuși dumneavoastră doriți să faceți o supraveghere suprastatală, exact uh, cum se întâmplă la Uniunea Europeană. Probabil că dumneavoastră nu considerați că este o problemă cu intervenția aceasta. Întrebarea mea este, sunteți de acord cu mine că uh, măsurile preventive via mass media, educație, pot să uh, ajute și să nu, se ducă, să, să nu se ajungă totuși la îndoctrinare de la nivelul Uniunii Europene. Și apoi, în ceea ce privește rolul statului drept, spuneți că partidele europene se apleacă asupra întrebării dacă partidele care pun sub discuție valorile europene nu ar trebui să mai primească mijloace financiare. Uh, Domnule Timmermans, să pune sub discuție un lucru este până la urmă un drept fundamental uh, într-un stat democratic. A pune un lucru în discuție nu înseamnă neapărat să respingi ceva, ci să ai un schimb sănătos de opinii. Și penultima mea întrebare, credeți într-adevăr că uh, o a pune în discuție ceva poate să fie un subiect care să facă să fie respins din Parlamentul European? Mulțumesc! Mulțumesc și doamna Ernst din partea GUE. Bin begeistert über die Reihenfolge. Mulțumesc. În primul rând, domnule uh, comisar, mă bucur de faptul că ați venit la noi. Știți că aveți o reputație bună uh, la noi. Este o diferență cu anumite uh, state membre și unele guverne care nu vă plac neapărat din motive care, din păcate, pot avea consecințe negative. Trebuie să spun acest lucru. Statul de drept, am auzit acest lucru, e un fel de mozaic Uh, și uh, fiecare guvern poate să vină cu o piesă nouă la acest uh, puzzle, să ia o altă piesă și apoi să vedem ce se mai întâmplă. Așa se întâmplă deocamdată și mă îngrijorează acest lucru și mă întreb dacă acest sistem pe care l-am tricotat e suficient. Ehm, nu pentru un superstat, eh, ci pentru un european, o une, un europeană care să funcționeze. Eh, în ceea ce privește sentințele, eh, sistemul nu mai funcționează. Dosarul Selmayr, în care sau uh, uh, problema din Polonia, nu mai funcționează, pur și simplu din Uh, motive pentru care statul de drept nu a uh, funcționat. Au existat uh, mai multe probleme, de exemplu livrarea lui de Mon. un alt exemplu avem între timp diverse valori juridice care în care tot spunem că Uniunea Europeană este o comunitate a valorilor și așa mai departe, dar nimic nu mai funcționează în realitate. Cum putem să stabilizăm sistemul astfel încât uh, recunoașterea pedepselor uh, să se facă cu adevărat uh, și sigur că Uniunea Europeană e rezultatul compromiselor, dar trebuie să ne, gândăm, ne gândim la sancțiuni în Uniunea Europeană. Vă explic așa, pe înțelesul tuturor dacă constată că uh, se uh, încalcă uh, drepturile, drepturile și valorile fundamentale și am o atitudine relaxată. Nu se poate. Trebuie să avem un mecanism de sancțiuni care cu adevărat să se aplice. Domnule președinte Timmermans, au vorbit coordonatorii care și-au exprimat interesul, dar cu toții au recunoscut eforturile dumneavoastră pe anumite subiecte ă, statul de drept este important pentru noi toți. Am avut mai multe rezoluții prin care salutam ă, curajul dumneavoastră, dar acum vă dăm cuvântul pentru răspunsuri. Vă rog însă să fiți ă, concis, pentru că avem încă o listă de 30 de colegi, deci vă rog 10 minute pentru a răspunde la primele întrebări. Mulțumesc! Într-adevăr, unele întrebări merg uh, direct uh, în nucleul a ceea ce trebuie să discutăm. E cumva ironic că doi vorbitori de aici, care reprezintă partide, spun uh, mereu că doar ei reprezintă de fapt vocea poporului. Și cumva acest, tocmai aceștia nu sunt de acord cu un rol al Uniunii Europene în statul de drept spun că acest rol ar trebui să fie extrem de limitat, totul lăsat la atitudinea stat, statelor membre, pe când Eurobarometrul arată că 89% din populația noastră consideră că statul drept este ceva foarte important, ceva în care Uniunea Europeană să fie direct implicată, nu doar în propriul stat membru, ci uh, peste tot în Uniunea Europeană. Dacă îi ascultăm pe oameni cu adevărat uh, și dacă este ascultați pe oameni cu adevărat, atunci aceasta trebuie să fie poziția pe care vă asumați și nu una naționalistă. Și apoi întrebarea este, desigur, de ce? De ce facem asta? De ce este atât de esențial pentru ca Uniunea Europeană să fie implicată? Să ne întoarcem puțin în trecut, să vedem care este esența Uniunii Europene ca proces, de, ca proces și proiect de pace. Căci dacă nu avem o înțelegere comună, cum că înțel- în, respectăm legile și tratatele în plan UE, atunci, din nou, vom pune în mișcare o Uniune în care statele membre sunt împotriva statelor membre, popoarele sunt împotriva altor popoare. Diferențele vor deveni o sursă de conflict. Și tocmai asta este ideea Uniunii Europene, și anume să înlăture conflictele și să se insiste pe faptul că toată lumea este egală în fața legii, în state mici, în state mari, în state noi, în state vechi. Și asta indiferent de orientarea politică a statului membru respectiv. Dacă înlăturăm însă acest principiu și spunem, lasă, lăsăm statele membre să interpreteze ele cum vor legislația europeană, haideți uh, să lăsăm uh, control celorlalți, atunci înlăturăm tocmai fundamentul Uniunii Europene. Eu, uh, în termeni mai dramatici de atât, nici nu știu să mă exprim. Plus că lucrurile sunt foarte concrete căci dacă nu ai o aplicare unitară a legislației europene în state membre, ai inegalități în fața legii. Dacă ai o piață comună, fiecare operator pe piața unică va trebui să poată conta pe o aplicare uniformă a legislației europene. Cine controlează ca legislația să fie uh, aplicată unitar? Judecătorii naționali. Deci, într-un fel și într-un sens, fiecare judecător național este și european. Dacă judecătorii naționali operează la instrucția unui guvern, atunci noi nu mai avem garanția că legislația europeană se va aplica uniform uh, pe întreg uh, teritoriul Uniunii Europene și piața unică se va dezintegra. Este cât se poate de concret. Cum a zis și doamna Zipăl, nu este doar despre legi statul de drept, societățile liberale, deschiderea, democrația, reprezintă un fenomen profund cultural. Nu poate fi codificat așa ceva doar prin lege. Are de face cu comportament uh, politic, societal, cu contribuția societății civile. Și, tocmai de aceea, aceste lucruri sunt strâns legate între ele. N-ai cum să ai stat de drept dacă uh, nu ai o presă independentă care să poată raporta independent despre ce se întâmplă. După cum nu poți avea o presă independentă dacă n-ai stat de drept care să îi protejeze pe jurnaliști cu legea. La fel și cu societatea civilă. Dacă n-ai o societate civilă vibrantă în care oamenii să-și exprime liber opinia, atunci nu ai o societate în care cetățenii să se poată regăsi. Și cred că toate aceste elemente trebuie să fie parte a abordării noastre în anii ce vor urma. Și pot să vă spun foarte clar, uh, căci știu că mulți credeți că comunicarea este un pas în direcția cea bună, dar insuficient încă. Haideți să purtăm această dezbatere. Eu voi continua cu dumneavoastră după cum comisia o va continua cu dumneavoastră în următorii 5 ani. Acolo unde putem, ne vom îmbunătăți pe mai departe. Cred sincer că e amenințată însă și Uniunea Europeană dacă nu facem nimic pentru a proteja statul de drept, uh, pentru a consulta societatea civilă, pentru a apăra libertatea presei, cu toate elementele ce țin de democrație și care sunt interconectate cu elementele mai sus numite. Să spun acum câteva lucruri despre rolul statelor membre. Singurele care pot Singurii care pot să se asigure că se respectă statul de drept sunt cetățenii din statele membre. Noi, Parlamentul European, Comisia, Consiliul, dacă dorește, putem reacționa. Dar până la urmă, direcția în care merge un popor este dată de cetățeni. Dar este responsabilitatea noastră să explicăm cetățenilor care sunt consecințele deciziilor lor. Dacă, de exemplu, comportamentul unui guvern duce la creșterea tensiunilor față de angajamentele luate din, în Uniunea Europeană ale acestui guvern, atunci statul sau acel popor ajunge la marginea Uniunii Europene. Și mă tem că deseori acest lucru se face fără ca cetățenii să-și dorească ca statul lor să ajungă la marginea Uniunii Europene. Trebuie să reacționeze în dezbaterea publică, în mass media, societatea civilă trebuie să fie activă și toate aceste lucruri au legătură cu eforturile noastre de a sprijini societatea civilă. Cred că mai e nevoie de dezbateri și în legătură cu libertatea mass mediei și modul în care putem reduce presiunea asupra mass mediei, baza economică pentru funcționarea mass mediei și cred că acest Parlament trebuie să examineze aceste lucruri alături de comisie, alături de comisie în următorii ani. Și nu doar prin lege. De ce este legea atât de importantă? Până la urmă, spunând acest lucru numele comisiei, este singurul instrument pe care îl avem pentru a ne asigura că cetățenii noștri sunt protejați. Până la urmă, într-o societate democratică, legea și respectul față de lege este singurul scut care protejează pe cetățeni. Și, semnând tratatele europene, ratificându-le democratic, statele membre se angajează să facă acest lucru și nu pot să folosești argumentul suveranității pentru a spune eu hotăresc cum aplic sau dacă aplic tratatele internaționale pe care le semnez. Comisia are sarcina de a garanta respectarea tratatelor și vom lua această uh, sarcină în serios. Și cred că eu m-am arătat în ultimii ani că iau în serios această sarcină, indiferent de consecințe. Mulțumesc! Thank you, Vice President Timmermans. Now, as I said, there are... Mulțumesc, frumos ați spus acest lucru. Avem 30 de colegi care doresc să ia cuvântul. Um, singura modalitate de a o face în timpul prevăzut este să vă limitați la un minut. Deci vă rog să nu uitați acest lucru când luați cuvântul. Reformurați-vă ceea ce ați pregătit în scris dacă nu puteți să citiți într-un minut. Voi încerca să dau cuvântul tuturor și voi încerca să păstrez un echilibru între grupurile politice atunci când E totul în ordine? Ok. Luckily it was nothing. So, let's get started. Din fericire nu a fost un accident. Începem cu domnul Hidveghi. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bună dimineața, domnule comisor. Sunt Balaș Hidveghi din uh, Ungaria respectarea statului de drept în Uniunea Europeană pare să fie o idee bună și optimistă, dar nu, am, nu sunt foarte optimist în urma experienței din ultimii doi ani. Concret, ceea ce lipsește din această comunicare este o definiție clară a obiectivă a statului de drept și dacă ne uităm la ce se întâmplă în Uniunea Europeană, observăm că există sisteme juridice foarte diferite, instituții politice foarte diferite, toate pot să fie democratice, fără a avea un model unic. Observăm că s-a abuzat de acest term, stat de drept, ca armă politică împotriva unor state membre, mai ales Ungaria și Polonia și, după părerea noastră, astfel se abuzează de acest termen și se distruge credibilitatea statului de drept atunci dacă devine o armă ideologică a unei ideologii politice în Uniune. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Bülk. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. După cum știți, în Polonia, de unde vin eu, oamenii vă consideră dușmanul numărul 1 sau principala persoană care protejează drepturile noastre. Eu fac parte din a doua categorie și vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți. Întrebarea mea se referă la protejarea bugetului Uniunii Europene. Aveți o idee cum puteți uh, să schimbați modul în care distribuie guvernul fondurile și aș dori să mă refer și la ultimele aspecte alarmante legate de statul de drept în uh, Polonia și scandalul Piviac. Știu că purtătorul dumneavoastră de cuvânt uh, v-a informat uh, de probleme. Aș dori să știu ce va face comisia. Pe scurt pot să vă spun că Ucaș Piviac este ministru adjunct pentru justiție, se ocupă de sistemul judiciar și a fost dat afară după ce s-a publicat uh, uh, o presupusă da, conversație pe WhatsApp și Facebook uh, de, prin, cu intimidare, uh, intimidare a uh, judecătorilor coordonată de la Ministerul de Justiție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, spune domnul Körner. Am o întrebare scurtă, se referă la protejarea bugetului Uniunii. Eu sunt raportor din umbră pentru Renew la bugete și aș dori să știu cum putem să ne aliniem cu propunerea dumneavoastră ca să existe um, consecințe financiare și să putem să protejăm statul de drept. Mulțumesc. Domnule Godinski. Două întrebări am, mulțumesc. A spus chiar dumneavoastră că vom continua această dezbatere. Mm, noi, așa a spus și doamna uh, von der Leyen, ea v-a oferit postul de vicepreședinte odată cu portofoliul uh, statul de drept, dar e și o întrebare, aș dori să-mi răspundeți la ea. Doamna von der Leyen de mai multe ori a spus că nu trebuie să uh, discriminăm pe nimeni în acest domeniu. La ce cazuri de discriminare se referă ea? Sunteți de acord că în statul de drept, în ce privește statul de drept, unele state membre au fost discriminate? și sunteți de acord că nu trebuie să facem uh, rabat uh, unor state membre în acest domeniu al statului de drept. Și o întrebare care este mai degrabă tehnică. Ați vorbit foarte mult despre sprijinul societății civile prin acest instrument. Care sunt uh, instrumentele concrete, pe lângă instrumentele financiare pe care le avem pentru a sprijini ONG-urile din Ungaria, dacă sunt sub presiune? Poate că ar fi momentul ca Comisia să își uh, asume răspunderea pentru uh, reglementarea activității uh, ONG-urilor și a asociațiilor din Europa. Mulțumesc. Domnul Vișnevski. Dziękuję bardzo, panie Doamna Vișnevski. Uh, se corectează domnul președinte. nici o problemă. Domnule președinte, domnule comisar, aș fi crezut că în timpul verii vă veți distanța, distanța de ceea ce ați făcut în anii precedenți. Asta speram. Pe de o parte, spuneți că trebuie să consolidăm statul de drept în Uniunea Europeană. Dar haideți să vedem, domnule comisar, dacă în țara dumneavoastră, în țările de jos, există o curte constituțională care să facă acest lucru? E bine, nu. Cum doriți să armonizați, să, solid, să uh, oferiți soliditate instituțiilor și statului de drept dacă instituțiile sunt atât de diferite de un stat membru la altul? Uh, doresc să vă spun că în Polonia, în regimul trecut, cei pe care ați sprijinit așa de mult în campania electorală, ați luptat în linia întâi pentru coaliția civică în Polonia și nu ați auzit sau nu, nu ați ținut cont de faptul că s-au deturnat fonduri în Polonia pe scară largă și guvernul uh, trecut uh, Uh, făcea din, Polonia uh, propria lor afacere. Președintele, trebuie să uh, respectați minutul. Dacă ați scris ce aveți de spus, vă rog să reformulați. Are cuvântul acum doamna Bjork. Mulțumesc. Doar două lucruri care au fost deja menționate și de coordonatori. Întâi, domeniul de aplicare statul de drept, drepturile fundamentale și democrația nu sunt doar strâns legate între ele, sunt inseparabile. Și cred că nu sunt uh, abordate suficient împreună în această evaluare. S-a vorbit despre omofobie, despre atacurile împotriva drepturilor femeilor, împotriva drepturilor uh, uh minori, uh, minorităților, um, ale refugiaților. Societatea civilă uneori nu poate să funcționeze bine deja în unele state membre, deci trebuie să facem această legătură între diferitele aspecte, așa cum au spus coordonatorii și aș dori să subliniez acest lucru. Încă Uh, nu s-a rezolvat această problemă și se pune și problema reacției. Termenii, termenii sunt slabi. Să sprijină, explorează, consideră. Avem nevoie de uh, o legătură cu bugetul european și cu negocierile actuale. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Adamovici. Mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ne-ați prezentat proiectele comisiei, observ că există încălcări ale, dreptului, ale statului de drept și abuzuri de putere în Polonia. Ați dat exemple. Uh, exemplele cele mai recente sunt situația din Ministerul Justiției, în care ministrul și uh, procurorul șef um, un scandal pe internet, nu putem să acceptăm linșarea lor de către cei de la putere. Ehm, reprezentanții guvernului eh, ehm, au un discurs din ură împotriva acestora. Este clar că eh, soțul meu a fost ucis eh, din cauza ehm, acestui tip de discurs. Guvernul polonez nu Um, respectă Consiliul Judecătorilor este o armă periculoasă că care se poate distruge Europa. Are cuvântul domnul Vitanov. Mulțumesc, domnule președinte. Voi pune întrebarea mea în bulgară. Uh, Mulțumesc. Comunicarea Comisiei din 17 iulie m-a impresionat deoarece propuneți introducerea unui raport anual pe statul de drept în legătură cu toate statele membre. Care va fi legătura însă între acest raport anual și mecanismul de cooperare și verificare care există în Bulgaria și România? Un asemenea mecanism există în, de 12 ani în Bulgaria și România, nu funcționează însă. Ba chiar a ajuns să fie contraproductiv, căci declarațiile sunt mereu că s-au făcut ceva progrese, dar uh, fără rezultate în practică. Se va sfârși acest mecanism. Mulțumim și are acum cuvântul doamna Parafortunda. Da, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule um, Timmermans pentru ideile dumneavoastră interesante. Um, am două întrebări fundamentale. Întâi, majoritățile politice ce pot să distrugă libertățile fundamentale și statul de drept? Guvernul, entități statale și substatale cu competențe largi politice pot să facă acest lucru? În al doilea rând, valorile noastre democratice nu sunt negociabile. Pluralismul politic, libertatea de conștiință, demnitatea și egalitatea în fața legii nu sunt negociabile. Și Totuși, cei care vorbesc despre statul de drept iliberal sau care vorbesc despre statul de drept identitar nu fac decât să ascundă faptul că sunt împotriva unui stat de drept democratic. De aceea este atât de important ceea ce a spus doamna Sipel sau ceea ce a spus doamna Infeld. Și noi avem nevoie de mecanisme, pentru că dacă nu folosim mecanisme eficace, practic, um, Mm, vom avea documente care nu fac decât să ascundă practicile celor care, de fapt, sunt împotriva statului de drept. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Jackie. Uh, Mulțumesc. De multă vreme acuzați Polonia spunând că procedura numirii de judecători este una dictată politic. Dar acum judecătorii din Polonia sunt numiți de un consiliu compus în mare parte din judecători. Dar în alte țări, Germania, Austria, Cehia, politicienii nu doar numesc direct judecătorii, dar și politicienii au devenit uh, judecători ca în Germania sau în Austria, unde judecătorii sunt numiți de președinte la propunerea guvernului federal. Unde este standardul legal, domnule președinte? Aceste exemple arată foarte clar că sistemul judiciar din Polonia este mai puțin dependent politic comparativ cu alte țări europene. Însă, dumneavoastră, domnule președinte, în continuare preferați să prezentați o atitudine populistă față de Polonia. Explicați-mi, vă rog, de ce sistemele unde politicienii numesc direct niște judecători pot fi comparate cu sistemul polonez, unde este cu totul alta situație. Și apoi, dumneavoastră, vorbiți foarte mult despre apărarea valorilor. Președintele întrerupe. Vă rog frumos, reformulați-vă frazele în așa fel încât să vă încadrați într-un minut. Sau doar să terminați. Domnule președinte, spuneți-mi, vă rog, ce faceți pentru a-i apăra pe cetățenii din vest, cetățenii, adică din rândul vestelor galbene în Franța, în momentul în care ei au nevoie de ajutor? Domnul Arcoviț. Domnule președinte, în ultimii ani am văzut foarte clar ce rol joacă Comisia Europeană și instituțiile europene pentru a apăra statul de drept din Europa pentru a spune direct, pentru a salva direct uh, libertățile și, și uh, drepturile cetățenilor. Pentru că dacă e o situație în care avem un uh, guvern ce refuză să pună în aplicare o decizie a curții, atunci cetățenii s-ar putea teme pentru propria securitate. Noi răspundem față de asta la nivel european, în așa fel încât să ne asigurăm că oamenii vor, se vor simți în siguranță. În momentul în care își dau seama că Însă și cei de la Ministerul de Justiție sunt într-o rețea care diseminează ură față de judecători, atunci noi suntem responsabili de a face tot posibilul pentru ca cetățenii să se simtă din nou în siguranță. Asta e provocarea cu care ne confruntăm. Nu este libertate fără stat de drept. Thank you, thank you. Mulțumim. Doamna Santos. Voi vorbi portugheză și poate că trebuie să vă puneți căștile sau nu, nu știu. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru atitudinile noastre curajoase și îndrăznețe uh, și pentru rolul pe care, pe care jucați în favoarea Europei, cred că nu există democrație și stat de drept fără societate civilă puternică. Deci suntem de acord la acest aspect. Iar pentru a proteja societatea civilă cu ONG-urile, cu activiștii din teritoriu, trebuie să facem ceva, pentru că este absolut crucial să se întâmple asta. Însă primim un raport anual, dar avem nevoie de mult mai mult decât atât. Avem nevoie de susținere pentru acești actori în momentul în care se confruntă cu presiuni sau trebuie să existe un răspuns foarte clar din partea Uniunii Europene. Asta trebuie să se întâmple. Așa că vă întreb ce acțiuni viitoare întrezăriți în momentul în care activiștii au nevoie de ajutor. E vorba de oameni care se confruntă cu presiuni severe și nu doar în Europa, dar desigur noi ne axăm astăzi pe Europa. Mulțumesc. Doamna Strugariu. Vice President, first of all... Mulțumesc, domnule vicepreședinte. În primul rând, mulțumesc pentru angajamentul profund față de România în apăra statul de drept, umăr la umăr cu sutele de mii de oameni care ies în stradă. În al doilea rând, cu toții știm că așteptările sunt foarte mari uh, în ceea ce privește furnizarea de rezultate. E un nou uh, val politic uh, din care eu fac parte și partidul meu plus face parte și noi vrem să știm cum apărăm valorile europene și cum creăm uh, acest mecanism. Cum vom evalua, în baza căror criterii ne așteptăm criterii foarte clare și nu criterii mai slabe de evaluare. Și apoi, vorbind despre societatea civilă, ei, uh, cei din societatea civilă, au luptat, uh, au dus această bătălie împreună cu uh, presa liberă și ei ar trebui să fie implicați în această evaluare. Și în al treilea rând, când vă așteptați să existe un mecanism de plin funcțional, căci e vorba de a apăra valorile europene și despre rezultate. Mulțumesc! Fest! Mulțumim, domnul Fest! Da, vielen Dank! Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans! Spuneați că atacul asupra statului de drept ar fi și un atac asupra societății civile și este corect. Și tocmai acest atac asupra societății civile l-am văzut mai ales în Franța, Sigur că la vestele galbene au existat și persoane violente, dar existau mulți uh, care au protestat pașnic și autoritățile de siguranță um, au fost cele care i-au brutalizat, mai ales publicații de stânga uh, publică despre asta. Când uh, deschideți o procedură de încălcare sau considerați că cumva acest atac uh, a fost un atac asupra societății civile greșite? Și apoi, potrivit Bundescriminalamt, mi se pare că uh, la nivelul de violenței la adresa femeilor și criminalitate, criminalitate în general a existat o creștere și uh, asta mai ales uh, supraproporțional de, pentru că sunt migranți. Și atunci vă întreb ce fel de măsuri de siguranță puteți oferi cetățenilor germani ca printr-o altă migrație legală sau ilegală să nu se mai ajungă la o înrăutățire a situației de siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Stric! Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are nevoie de căi mai bune de a proteja statul de drept în statele membre, dar avem nevoie și de un articol 7 mai eficient, cu procedura aferentă. În ultimul mandat, Parlamentul a avut o poziție fermă în ceea ce privește raportul doamnei Sargentini, cerând Consiliului să lanseze articolul 7, dar acum așteptăm un răspuns. Însă, din experiență, vedem că statele membre sunt oarecum refractare și ezită foarte mult în a se critica unele pe altele când e vorba de statul de drept. Comisia poate ea să întreprindă mai multe măsuri și mai multe acțiuni în așa fel încât Consiliul să ia mai în serios acel rol și Comisia consideră că e un rol mai important de jucat de Parlamentul European la procedura articolului 7, dincolo de propunerea din comunicarea dumneavoastră în care spuneți că ne capacitați să ne prezentăm cazul în fața Consiliului. Mulțumesc! Domnul Sarvama, raportor CFM, Uh, în ceea ce privește apărarea generală a statului de drept. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Timmermans. Temeiul discuției noastre ar putea fi chiar acesta. Dacă ar trebui să avem un mecanism comprehensiv sau un set de instrumente, uh, care să se aplice la nevoie în diferite situații și împrejurări. Căci știm cu toții că articolele 2 și 7 din tratat nu furnizează rezultatele scontate cu sancțiuni aplicabile sau consecințe simțitoare dacă nu există unanimitate minus 1. Și apoi am înțeles că nu va exista o modificare a tratatului. Prin urmare, după interpretarea mea, ar trebui să legăm totul de bani. Și bugetul este singura cale de a face asta. Dar, fiindcă regulamentul propus în ceea ce privește deficiențele internalizate cu privire la statul de drept este partea negocierii uh, cu Consiliul PCFM, aceste, și acest element este captiv la unanimitatea Consiliului PCFM. Așa că vă întreb, ce puteți face dumneavoastră cu uh, privire la asta? Ce putem face noi? Pentru că lucrurile trebuie să poată funcționa și eu unul vreau să încheiem acest dosar. Domnul Cashman. Mm, bună ziua, mulțumesc domnule președinte, domnule vicepreședinte. Ați uh, spus cuvântul uh, care doare, consecințe. Trebuie să existe consecințe. Putem să avem o democrație iliberală, nimeni nu va împiedica cetățenii să voteze pentru Fidesz, și, dar trebuie să fie consecințe care să fie foarte clare. Ori, uh, ce se întâmplă uh, la uh, guvernul din Polonia și din Ungaria e ca o impresia că nu sunt consecințe, deci că până la urmă pot să ia decizii în ceea ce privește pachetul pe care îl prezintă Parlamentului sau Consiliul European. Deci, pentru a combate această impresie de impunitate, care vor fi consecințele bugetare în cazul încălcării drepturilor omului? Pentru a mă exprima pe șleau, puteți, uh, deci se pot refuza principii europene, dar put, atunci trebuie să nu primiți nici fondurile europene. Și când va exista o astfel de propunere, poate oamenii se vor gândi de două ori înainte să acționeze. Mulțumesc. Domnul Schmecker. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you, Vice President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Vicepreședinte, mă bucur că sunteți aici. După cum ați spus, pe bună dreptate, mulți simțim că pasul făcut de comisie e unul corect în direcția cea bună, dar că nu se merge suficient de departe, fiind date amenințările la integritatea valorilor noastre. Unele slăbiciuni cheie au fost identificate de către colegii mei și anume – nu este suficient să monitorizăm instituțiile și sistemele judiciare și penale, căci democrațiile sunt adesea amenințate în, pe căi mai subtile, limitând spațiul pentru societatea civilă, intimidând minoritățile sau jurnaliștii. Deci, contextul acesta este foarte important, nu doar ce întâmplă la nivel de eh, justiție sau instituție. Și ați spus că protejând statul de drept, Comisia automat va proteja și democrația și drepturile fundamentale. Însă, în baza programului dumneavoastră, nu mi este foarte clar cum se va întâmpla asta. Deci nu este... Uh, nu se pune întrebarea dacă să numim uh, în titlu drepturile fundamentale și democrația, dar ce măsuri avem concret pentru a uh, contracara aceste amenințări? M-ar interesa mai multe detalii dincolo de finanțare. Mulțumesc. Doamna Kenko. Uh, Domnule Timmermans, mulțumim pentru faptul că ați venit în Parlamentul European și felicitări pentru funcția pe care o ocupați. Ne-am întâlnit uh, discutând despre drepturile femeilor și astăzi am o altă întrebare. Statul de drept este un subiect adesea dezbătut în Parlamentul European și Uniunea Europeană este și o uniune a normelor și valorilor comune. Trebuie să întreprindem acțiune pentru că aceste valori și norme comune să rămână în picioare. Dar mi-am dat seama că există diferențe de opinie în rândul colegilor mei și um, nu se știe exact pe ce cale să o apucăm. Instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European, trebuie să își mențină rolul stipulat în tratat pentru a nu uh, ajunge un subiect politi uh, politizat și pentru a nu se simți că statele membre sunt pedepsite când fac politică. De exemplu, în termen de migrație au fost probleme în trecut. Și atunci, vă cerem următorul lucru să respectați uh, competențele și distribuirea acestora. Parlamentul, într-adevăr, uh, poate să se exprime Uniunea Europeană de asemenea, dar guvernele sunt cele care iau o decizie, respectând, desigur, regulile în vigoare. Și apoi, bineînțeles că trebuie să fie întreprinse acțiuni în consecință pentru a menține și proteja valorile noastre. Polonia, Ungaria, Malta, Slovacia și România sunt uh, țări avute în vizor, dar sunt și țări precum Spania. Îmi pare rău membrii ECR, vă rog frumos, nu puteți ignora timpul alocat care a fost respectat, respectat de toți ceilalți. Dar citiți, eu unul v-am spus, dacă vreți să citiți, atunci vă rog frumos, reformulați-vă documentul înainte de a-l citi, în așa fel încât să ne redați totul într-un rezumat. Finish it, finish it, please! Vă rog să încetați, oricum v-ați depășit timpul cu 45 de secunde. Dar sunt membru nou în Parlament și îmi dau uh, toată silința, nu sunt aici de 20 de ani. Noi toți ne dăm silința, dar sunt 30 de membri și avem un calendar foarte strâns, pentru că după aceea urmează EASO și după aceea EULISA cu toți directorii. Deci ei sunt uh, afară pe hol, ne așteaptă. Bine, alte țări, precum Spania, cu chestiunea catalană, uh, sunt și ele problematice. Deci vă rog frumos să-mi dați un răspuns foarte clar uh, de ce nu ați pus pe tapet și subiectul Spania. Mr. Vince. Domnul Vince. Thank you, Chair. Uh, one of the... Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Una dintre posibilitățile pentru a consolida statul de drept este consolidarea cooperării cu Consiliul Europei. Am, uh, există un memorandum din 2007 între Consiliul și Uniunea Europeană și iată avem o bază bună de cooperare. De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a fost uh, parte la acorduri internaționale ale Consiliului Europei. Cu toate acestea, există și convenții foarte importante uh, pe care Uniunea Europeană se bazează, de exemplu, pentru monitorizarea situației din țările în curs de aderare, dar pe care nu le-a semnat nici uh, pe deplin, nici parțial în domeniul său de competență. De exemplu, Convenția Cadru pentru protecția minorităților naționale. Aș dori să știu dacă Comisia intenționează să, uh, să, să angajeze Uniunea Europeană în astfel de consenții pe viitor? Mulțumesc! Doamna Incir, mulțumesc foarte mult, uh, domnule uh, președinte, domnule comisar. Aș dori să vă felicit pentru uh, energia pe care o uh, alocați apărării drepturilor fundamentale. Asistăm la o dezmembrare a democrației uh, Uh, anul trecut raportul Freedom House uh, a confirmat uh, că avem de-a face cu o democrație iliberală în Uniunea Europeană și mai ales în Ungaria. Însă, acum trec direct la obiectul intervenției mele. În ultima comunicare a Comisiei din iulie s-a promis ca până la finele 2020 se va examina faptul dacă statul de drept va necesita un nou mecanism pe lângă uh, regulamentul uh, uh, de protecție a bugetului Uniunii Europene. Ne puteți explica la ce va, vă gândeați, la ce tip de mecanism? Mă mulțumesc, domnul Hook. Mulțumesc. Domnule Timmermans, mii de cetățeni britanici au ieșit în weekend pentru a apăra statul de drept dacă un guvern din statul membru încearcă să pună în concediu Parlamentul timp de o lună, e o încălcare a statului de drept. Sunteți de acord cu mine? Doamna Donat, domnule comisar, ați uh, menționat și sunt de acord cu dumneavoastră că doar uh, prin legi nu putem uh, consolida și proteja statul de drept, fără o dezbatere publică sau fără implicarea societății civile. Mă întrebam însă, ce ați face dacă nu există o dezbatere publică pentru că nu mai există pur și simplu pluralitate mass media și nu se poate duce o dezbatere publică uh, pentru că o, societatea, o, uh, opinia publică este sau societatea civilă este slăbită precum în Ungaria. Comisia spuneați că va finanța activitatea societății civile. Ne puteți explica în ce uh, constau aceste posibilități? O finanțare directă sau cum? Aș dori să mai menționez o alt, un alt aspect. Aș dori să ne aduceți uh, precizări în ceea ce privește raportul anual privind statul de drept. În acest raport se spune că revizuirea uh, fondurilor care au o relevanță directă cu statul uh, de drept. La ce vă referați când spuneți direct? Doamna Keller. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, felicitări pentru poziția dumneavoastră și pentru eforturile depuse pentru uh, statul de drept și drepturile fundamentale în funcția uh, actuală și viitoare. Spuneți că e nevoie de mai multă cooperare cu Convenția de la Veneția și aș mai adăuga ceva și cu Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Curtea de la Strasburg. Ați putea să ne spuneți uh, puțin mai mult despre această uh, cooperare și noi inițiative posibile? Nu mulțumesc, doamna Kempa. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să vă cer să nu spuneți, uh, să nu, să nu vă adresați, uh, cum v-ați adresat celor două doamne care au vorbit uh, adineauri. Se pare că există o mică problemă cu uh, sistemul tehnic de interpretare, o mică problemă tehnică, de aceea vorbitoarea s-a întrerupt, președintele a întrerupt-o pe vorbitoare. Deci vă rog, reiau. Domnule președinte, încă o dată doresc să vă spun să nu vă bateți joc de doamna Campos și de doamna Vișnieșca. Vorbim despre egalitate de gen și vă rog să o respectați. Domnule Timmermans, în raportul dumneavoastră vă concentrați pe atacurile din Polonia, Ungaria și alte țări excomuniste. Vorbiți eh, de faptul că sistemul de justiție nu a fost reformat cum trebuie după 89 dacă în uh, Polonia am supraviețuit lui Sobiecki, putem să supraviețuim la multe. Uh, dar de ce nu ați aplicat articolul 7 împotriva Franței atunci când a fost problema cu vestele calmene? În reuniunile dumneavoastră cu reprezentanții societății deschise, Open Society, respectați pe toată lumea sau dau o organizație? They are not entitled to exceed their time nu pe, pentru că sunt doamne, asta nu înseamnă că pot să uh, își uh, depășească timpul uh, colegele noastre. Toată lumea trebuie să respecte regulile jocului. Este datoria mea ca uh, președinte să mă asigur că se respectă timpul. Deci, cu tot respectul față de colegii noi, cu tot respectul față de uh, toată lumea, îi rog să ne respectăm, vă rog să ne respectăm unii pe alții, să respectăm regulile. Fiecare orator de la ECR și-a depășit mai mult decât dublul timpului și v-am spus, dacă citiți sau elaborați o uh, logică, vă rog să o faceți pe scurt pentru a respecta timpul și regulile. Este datoria mea să mă asigur că se respectă uh, regulile în cadrul ordinii de zi. Am spus că mai urmează două puncte importante pe ordinea de zi și acest punct este de asemenea esențial. Deci vă rog, haideți să ne respectăm, respectați președinția. Vorbitoarea intervine din nou, dar mai mulți vorbitori vorbesc în același timp. Chairman, we all agree, but please don't shout. Domnule președinte, suntem uh, de acord, dar vă rog să nu țipați. Când ați strigat la mine, m-ați jignit. Aveți multă experiență, dar vă rog, nu țipați. Only on, we asking only for equal treatment. Am cerut doar să fim tratați echitabil, spune domnul Iachi. Încercăm să încheiem lista vorbitorilor. Domnul Tudorache. Mr. Tudorache, Thank you. Thank you, Chairman. And, uh, First Vice President, I'd like to... Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Aș dori să mă refer la cele spuse dumneavoastră în a doua intervenție. Până la urmă, ceten, cetățenii sunt cei care apără și promovează statul de drept cel mai bine. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu vin din România, în care cetățenii au ieșit în stradă și au luptat pentru valorile europene. Dar, în acest sens, cetățenii trebuie să fie bine informați de către mass media libere și pluraliste și aici ajung și la întrebările și observațiile mele. Cum putem să ancorăm uh, libertatea mass media în sfera de aplicare mecanismului? Care ar fi măsurile concrete în acest sens? La fel, în ceea ce privește protecția jurnaliștilor de investigație și combaterea dezinformării, nu numai când au loc alegeri, ci în general pentru a proteja democrația și drepturile cetățenilor. Mulțumesc! Doamna Volat. A avut loc, uh, iată, o dezbatere îndelungată și un subiect foarte important. Aș dori să subliniez un aspect Uh, câteodată au apărut uh, tensiuni în uh, dezbateri, dar s-a desprins acest lucru. Drepturile toate provin de la popoare și ele sunt aplicate de către guverne. Deci, trebuie să ne întrebăm dacă populația este în stare să hotărască ce poate pune sub semnul întrebării statul de drept și trebuie să avem posibilități pentru ONG-uri și pentru populația civilă în mod direct și foarte simplu să să uh, se implice uh, mult mai bine decât acum. Uh, această, trebuie să sporim această conștientizare în rândul populației. Doar astfel putem progresa. Am finalizat lista vorbitorilor. Este și datoria noastră să permitem tuturor să ia cuvântul, pentru că dacă nu, nu putem decât să tăiem microfonul la un moment dat și nu putem să-i privăm pe unii uh, să ia cuvântul între timentul altora. Am avut o listă lungă, am avut mai bine de 30 de vorbitori. Mai este încă cineva, <laughs> se pare. Îmi cer scuze, spune președinte. Ultimul minut, vă rog, cât se poate de succint. O să vorbesc în bulgară. Domnule vicepreședinte Timmermans, consolidarea Uniunii Europene sau puterea Uniunii Europene poate fi măsurată dacă facem o comparație între, între țările cele mai slabe și cele mai avansate. Ne aflăm însă într-o situație care nu face decât să se înrăutățească. Spuneți că nu putem avea presă liberă fără stat de drept. Corupția la nivel înalt și nerespectarea legii au fost constatate de către Comisia Europeană în Bulgaria. Domnule Timmermans, situația se înrăutățește de la o zi la alta. Avem de-a face în Bulgaria cu un guvern autoritar care pur și simplu nu ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Nu se monitorizează activitatea procurorului general și deci procurorii, de exemplu, Ehm, sunt în cărdășie cu puterea executivă. Care este atitudinea dumneavoastră față de această problemă, domnule Timmermans? Doamna Jaroca. Domnule vicepreședinte, din 2004 am fost acti- în 2004 am fost activist pentru drepturile omului, după care m-am am intrat în uh, uh politică. În calitate de eurodeputat Roma, vă pot spune că în ceea ce privește statul de drept, Uh, e nevoie de un. A, a fost. Uh, mecanismul a fost uh, în vigoare. Aveați foarte multe instrumente la dispoziție pe care le puteți folosi, puteți folosi. În calitate de antropolog, cu experiență de 25 de ani, tot ce propuneți dumneavoastră, vă pot spune, este foarte greu de măsurat și Agenția pentru Drepturile Fundamentale este locul ideal pentru a citi rapoartele și pentru a da răspunsuri la întrebările pe care vi le-am pus noi. Credeți că veniți cu un nou mecanism, cu o nouă finanțare? finanțare și așa mai departe. Tot în calitate de militant pentru drepturile omului, aș dori să vă spun că nu ar fi fost necesar acest mecanism dacă nu ar fi fost uh, această ipocrizie, această dublă măsură care există de la înființarea Unii Europene și în calitate de decident politic vă pot spune și că aveți foarte multe instrumente la dispoziție care pot rezolva problemele de care vorbim noi astăzi. Și acum legătura cu uh, partea financiară este cea mai proastă, după părerea mea, și eu cred că dosarul Stocan, strategia pentru romi, mi-ar fi plăcut să spuneți uh, mai multe despre ea. Uh, deci dacă ați fi rezolvat toate aceste probleme, dumneavoastră și comisia dumneavoastră, Credeți că am mai fi avut nevoie de acest mecanism? Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc tuturor pentru cooperarea de care ați dat uh, dovadă. Uh, pentru a pune toate aceste întrebări, lista a fost lungă. Mm, într-adevăr, dezbaterea uh, s-a încins la un moment dat, n-a fost o surpriză. Acum, domnul Timmermans are cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult. Doamnă, mulțumesc că ați spus că mă vedeți în formă la vârsta mea. Orice compliment e binevenit, mulțumesc. Dar ați spus-o cu teamă și pot să vă asigur că voi rămâne în formă și angajat uh, pentru valorile fundamentale în Uniunea Europeană, inclusiv uh, în slujba statului de drept. Astăzi uh, vedem din nou că cei criticați pentru uh, încălcarea statului de drept, în loc să răspundă la aceste critici, arată cu degetul pe alții, pentru că știu că de fapt nu au nimic de spus, pentru că știu că aceste critici sunt complet justificate. Un element pe care doamna Infeld și alții aici uh, le-au subliniat de ani de zile pentru a răspunde la acest argument fals de a arăta cu degetul pe alții, este să ne asigurăm că fiecare stat membru este verificat și tocmai aceasta stă la baza propunerii comunicării noastre. Astfel, nu vom mai putea arăta cu degetul pe alții, nu veți mai putea arăta cu degetul pe alții atunci când uh, veți fi uh, atacați. Fiecare stat membru trebuie să declare că e gata să fie evaluat în legătură cu situația statului de drept. În al doilea rând, în același context, problema e, spuneți că uh, um, nu putem uh, compara lucrurile pentru că nu sunt comparabile. Spuneți că dacă o țară nu are uh, tribunal constituțional, curte constituțională, atunci uh, un atac la adresa curții constituționale e justificată. Nimeni nu spune că trebuie să aveți curte constituțională, dar în tratatul european scrie uh, că tribunalele trebuie să fie independente și trebuie să existe separarea puterilor. Și tocmai asta face guvernul polonez, nu respectă uh, separarea puterilor, încearcă să pună tribunalele sub controlul direct al guvernului. Nu, dumneavoastră ați vorbit suficient, acum eu vorbesc. Președintele, nu aveți cuvântul, domnule Iachi. Adaug că judecătorii, uh, polo- imaginea judecătorilor polonezi a fost întinată. De ce? Pentru că au venit la Bruxelles și au discutat cu mine și, după părerea guvernului, acest lucru nu e permis să discute cu Comisia Europeană. Până unde am, unde am ajuns în Uniunea Europeană dacă judecătorii trebuie să se teamă că imaginea le va fi distrusă doar pentru că au vorbit cu Comisia Europeană. Mi se pare inacceptabil inimaginabilă această defăimare și cred că trebuie uh, să um, denunțăm astfel de abuzuri. Și mai e un lucru. În legătură cu articolul 2 s-a pus această întrebare. De fapt, s-a spus că articolul 2, Curtea de Justiție a spus că articolul 2 este direct aplicabil în statele membre. Deci, independența uh, justiției poate să fie verificată de Curtea de Justiție. Statele membre nu pot să facă ce doresc cu justiția la ele acasă pentru că tratatul spune că trebuie să se respecte independența justiției și uh, um, scăderea vârstei de pensionare a judecătorilor pentru a scăpa de ei nu este permisă. Iată ce a spus Curtea de Justiție și acesta este un mesaj clar adresat tuturor statelor membre în care guvernele încearcă să uh, se joace cu independența justiției. De ce e atât de importantă independența justiției? Tocmai pentru aplicarea uniformă a dreptului european, pentru că uh, Uh, tribunalele, de exemplu, verifică cum sunt organizate alegerile, cum sunt, se ajunge la rezultatele alegerilor. Deci, independența tribunalelor este legată strâns de structura democratică a Uniunii Europene. Același lucru este valabil și încă o dată mai repet ceea ce am mai spus aici, dar se pare că trebuie să repet. Întregul sistem pe care l-am construit de la al doilea război mondial se bazează pe o bază triplă, democrație, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale. Nu poți să folosești una dintre aceste baze împotriva celeilalte. Nu poți să folosești uh, argumentul democrației pentru că avem majoritate, putem să ne batem joc de statul de drept sau de drepturile fundamentale. Acest argument este inacceptabil, este un argument folosit de dictatori în anii 30 în Europa. Să nu uităm că fiecare frază ale naziștilor s-a bazat pe lege și a fost în contradicție fundamentală cu statul de drept și cu drepturile fundamentale, dar s-a bazat pe lege și avem de ales. Sau avem uh, statul de drept sau avem uh, o rânduirea pe baza legii. Dar atunci nu mai suntem uh, o societate democratică. Știu că mă înfierbânt, dar o fac pentru că eu cred că aceasta este o luptă fundamentală și decisivă în următorii ani. Și nu putem să ne permitem să um, lăsăm la o parte subiectul sau să spunem că e inconfortabil să avem relații proaste cu anumite state membre. Indiferent de consecințe și, după cum știți, am avut consecințe din această cauză. Apoi, mulți ați vorbit despre buget și aveți dreptate. A, cred că avem uh, câteva instrumente, două de fapt, care sunt legate de o nerespectare structurală sistematică de, a regulilor din tratat. Cred că se vor întâmpla două lucruri. Întâi, dacă nerespectarea sistematică a regulilor din tratat vor fi consecințe bugetare și știți că Comisia a făcut o propunere pentru a ne asigura că va exista legătura cu statul de drept și sper că Parlamentul va sprijini propunerea noastră și vom, că vom convinge și Consiliul să meargă în această direcție. Dacă adoptăm această regulă pentru următorul uh, cadru financiar multianual, înseamnă că vom fi făcut progrese excelente, dar chiar și dacă nu adoptăm aceste măsuri, cât credeți că cetățenii europeni vor mai permite ca banii lor de contribuabili să fie transferați spre țări unde banii contribuabililor sunt folosiți pentru a submina democrația și statul de drept. Cât credeți că vor, vor suporta cetățenii așa ceva? Nu prea mult. Că avem sau nu acest mecanism, până la urmă, cetățenii vor spune ne-am săturat, nu vom mai finanța așa ceva. Deci, e mai bine să avem mecanismul ca să se aplicăm uh, regulile în instituțiile relevante, Parlament, Consiliu și Comisie și sper că mă veți sprijini și sper că vom putea convinge și Consiliul. Asta e una. Apoi, celălalt aspect este sensibil, dar cred că trebuie să fim mai vizionari și să gândim pe termen mai lung dacă nu se aplică uniform dreptul european în Uniune, dacă nu sunt protejate drepturile cetățenilor, dacă nu mai putem uh, în cauze penale să facem schimb de informații pe baza mandatului european de arest pentru că un judecător dintr-o țară nu poate fi sigur că judecătorul din cealaltă țară e independent în judecarea cazului, încet, încet vor apărea noi granițe, noi frontiere în Europa. Și mă întreb uneori dacă cei care vorbesc despre iliberalism, care e un, un eufemism pentru lipsa de libertate, mă întreb dacă înțeleg că până la urmă vor crea noi granițe, noi ziduri în detrimentul lor, în primul rând și nu asta doresc cetățenilor deloc. Și mai devreme sau mai târziu, oamenii se vor trezi și îi vor corecta. Eu cred în reziliența europenilor. Am văzut în întreaga Uniune Europeană că populațiile noastre doresc să facă parte din Uniunea de valori care este Uniunea Europeană și cred că până la urmă de aceea vom merge în direcția cea bună nu putem să punem totul în mecanismul statului de drept sau în această comunicare. Deci vă propun ca alături de Libe și alții să continuăm dialogul. Ce trebuie să fie în text și ce nu. Într-adevăr, libertatea mass media va fi într-adevăr un subiect extrem de important. Mă întreb dacă trebuie să o încorporăm aici sau în altă parte. Haideți să avem un discuție, o discuție despre asta în, în următoarele luni, în următorii ani. Haideți să încercăm să o facem cum trebuie. S-au dat exemple cum uh, uh vestele galbene în Franța sau uh, suspendarea Parlamentului în uh, Regatul Unit. Eu mă întreb dacă aceste țări au verificările necesare care să permită recursul în justiție, au un mediator, un ombudsman independent, un sistem judiciar independent. Dacă da, indiferent care e părerea noastră despre uh, vestele galbene sau despre suspendarea Parlamentului, dacă există o procedură de apel funcțională, statul de drept e respectat. Dacă nu există, atunci ai o problemă cu statul, avem o problemă cu statul de drept. Problema ONG-urilor este de asemenea una foarte dificilă, pentru că vedem, și nu doar în țările pe care le-am menționat, că spațiul societății civile se contractă. Uneori din cauza unor măsuri politice, uneori din cauza austerității sau din cauza unor alegeri din bugetele guvernelor și cred că este un subiect care trebuie judecat nu doar pentru anumite țări, ci pentru fiecare stat membru, pentru că nu cred că trebuie să ne limităm la un stat membru sau două, cred că este un subiect important în toate statele membre. Deci, Spațiul civic, societatea civilă și participarea societății civile sunt chestiuni importante pentru noi, pentru Comisie și este inevitabil ca Comisia să aibă relații directe cât mai intense în statele membre pentru a sprijini obiectivele pe care le-am discutat și pe care le sprijiniți. Promovarea diversității în societate și uh, promovarea comportamentelor civice și înțelegerea reciprocă. Și poate chiar mai mult în uh, ceea ce numim uh, vechile state membre, relațiile cu cetățenii a devenit o relație în care vedem pe cetățeni mai repede ca și consumatori. Autoritățile publice sau uh, statul nu e un supermarket la care să mergi să-ți iei ce dorești ca un consumator. Cetățeanul trebuie să-și aducă contribuția, să facă parte dintr-un mecanism, să aibă nu doar uh, drepturi, ci și obligații uh, unii față de alții și față de societate fără societate civilă nu ne putem uh, uh, educa copiii să înțeleagă funcționarea societății civile. Dincolo de problemele cu statul de drept într-un stat membru sau altul. S-au pus întrebări directe în legătură cu portofoliul meu în viitor. Doamna președinte aleasă von der Leyen hotărăște acest lucru. Eu pot doar să amintesc, să amintesc angajamentul pentru continuarea luptei pentru statul de drept, democrație și drepturile fundamentale și pot să vă asigur că și în următoarea comisie, așa cum a spus doamna von der Leyen, acest subiect va fi extrem de important. În legătură cu uh, ce CMV-ul, acesta a fost un subiect, MCV-ul, mă scuzați, acesta a fost un, uh, un mecanism pentru două state care atunci când au intrat în UE nu au respectat angajamentele uh, pentru lupta împotriva corupției și statul de drept. Uh, atunci s-a hotărât să se introducă MCV-ul pentru a le ajuta să-și respecte aceste angajamente. Știu că există multă frustrare că după 12 ani de la intrarea în UE încă uh, există MCV-ul, dar în MCV există criterii, criterii foarte obiective, există condiții foarte obiective față de aceste state membre. Atâta timp cât nu au, nu au respectat uh, uh condițiile, nu putem uh, încheia MCV-ul și vom continua să comunicăm atât cu guvernul bulgar cât și cu cel român pentru a vedea dacă se fac progrese în acest sens. E vorba de subiecte specifice pentru anumite state membre specifice și eu sper că la un moment dat acesta să, uh, să, acest mecanism să se încadreze în sistemul generalizat de verificare a statului de drept care se vor aplica tuturor statelor membre, deci celor 27 de state membre în viitor. Și revin uh, spunând la ceea ce am spus că fiecare, în fiecare stat membru se, vor veri, se va verifica respectarea statului de drept și în toate statele membre statul de drept poate fi îmbunătățit și sper că acest mecanism va contribui la atingerea acestui obiectiv. Văd că unii au plecat și nu voi răspunde celor care au plecat. Mulțumesc foarte mult. Us to thank you. Thank you. Nu, noi vă mulțumim. Și Permiteți-mi la final să vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans, din multe puncte de vedere. În primul rând, mulțumim că ați uh, prezentat totul în rezumat, căci avem o istorie lungă cu tot ce a fost adoptat în Parlament, mai ales în ceea ce privește un apel către Comisia Europeană de a acționa pentru a avea un mecanism comprehensiv de prevenție a încălcării statului de drept. Și da, așa stau lucrurile. Majoritatea membrilor sunt nou aleși. Bineînțeles că au tot dreptul să-și adreseze întrebările și asta tocmai pentru a ne atrage atenția și ne aduce aminte numărul record de rezoluții adoptate și care arată, domnule vicepreședinte Timmermans, până la urmă, că puteți fi liniștit. Ca și un organism politic, Parlamentul vă oferă o majoritate care e de acord cu curajul și angajamentul și devotamentul dumneavoastră și crezul dumneavoastră și noi vă respectăm foarte mult tot ceea ce ați făcut în calitate de comisar și vicepreședinte al Comisiei în mandatul care se termină și vă dorim toate cele bune pe orice portofoliu vă veți, veți primi în uh, următorul mandat. Mulțumim foarte mult! As Vice President Timmermans waved goodbye, it'll be just a minute. Doar un minut, vă rog, ne luăm rămas bun de la oaspetele nostru, după care trecem la prezentarea doamnei director EASO, Nina Gregory. dear colleagues, let's resume. We apologize to our director of IASO, the Asylum Office. Bună ziua, urăm bun venit uh, directoarei uh, EASO, Biroului European pentru Azil. Vă rog frumos, haideți să ne concentrăm la ce avem de făcut. Vă rog să nu mai vorbiți în sală, spune președintele, și haideți să ne adunăm. Because we are to resume our work and... Trebuie să ne reluăm activitatea. Cerem scuze următoarea noastră vorbitoare, doamna Nina Gregori, directoarea IASO, Ne pare foarte rău că am făcut-o să ne aștepte, dar pe bună dreptate. A văzut și domnia sa că am avut o dezbatere aprinsă pe chestiunea drepturilor fundamentale. O dezbatere înflăcărată care um, adesea ne e confruntațională și care ne divizează în Parlamentul European și la Comisia Libe. Dar haideți să trecem acum direct la prezentarea pe care ne va face doamna Gregori cu privire la munca la EASO. Tocmai ce a fost numită în funcție în acest an, cu niște sarcini foarte importante de îndeplinit, legate de un subiect extrem de relevant pentru competența comisiei noastre, și anume sistemul de azil. și contribuția EASO la formularea și consolidarea sistemului de azil. Noi am lucrat din greu pentru a actualiza primul regulament care datează din 2010, în așa fel încât să încadrăm totul în noile coordonate de evoluție în ceea ce se întâmplă în domeniul justiție și securitate. Am avut uh, câteva probleme, am avut uh, un raportor, un fost președinte și coleg al acelui dosar, Doamna Nina Gregori ne va face o prezentare a activității domniei sale, mai ales cu aspectele financiare și bugetare de care este nevoie Ieri a fost o reuniune comună cont liber pe descărcarea de gestiune pentru EASO. Și acum avem ocazia de a completa și uh, încheia discuția aceea. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, stimați membri, pentru această invitație. Este o onoare pentru mine să vă prezint uh, agenția la reuniunea de astăzi și da, este adevărat că după o dezbatere atât de fierbinte, să știți că acum uh, Sper să nu vi se pară plictisitor ce vă spun, dar iată că noi facem activitate concretă în statele membre și tocmai despre asta vreau să vă vorbesc astăzi. Doresc să mulțumesc tuturor celor din Comisia Libe cu care avem un uh, dialog continuu, noi în calitate de agenție. Un dialog pe care intenționez să-l continui, pentru că îmi imaginez că puteți să ne oferiți date și informații relevante și puteți să folosiți ceea ce uh, utilizăm noi. Vă stăm la dispoziție dacă aveți nevoie de ajutorul nostru și vă încurajăm să luați legătura direct cu noi. Doresc să încep mai întâi cu cele trei principale activități pe care le avem la EASO. Sarcina noastră principală este aceea de a susține statele membre în domeniul migrației, dar mai ales uh, în domeniul azilului. Deci trei activități nucleu. Mai întâi, ajutor și susținere pentru statele membre când discutăm despre implementarea sistemului comun uh, european de azil și apoi cooperare practică între statele membre în acest domeniu. În al doilea rând, suntem un centru de expertiză pentru informații, analiză de date cu privire la migrație și azil și, în al treilea rând, desigur, noi oferim sprijin concret statelor membre în momentul în care tratează cererile de azil. Însă, înainte de a intra în profunzimea prezentării mele cu privire la activitatea noastră, aș dori să, să bovesc un pic asupra situației de azil din Uniunea Europeană. Cred că veți găsi interesantă această informație. Iată datele pe care le furnizăm în raportul semianual și anual, plus cu analizele de tendințe pe care le facem. Când discutăm despre azil și protecție internațională astăzi în Europa, vedem că aproape 300, 340.000 de uh, cereri au fost lansate în prima jumătate a acestui an, ceea ce înseamnă o creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă din 2018. În plus, presiunile de migrație la frontierele externe au evoluat și ele. Discutând astăzi însă despre numere, vedem că sunt de patru ori mai multe cereri, cereri de azil în Europa, de patru ori mai multe decât treceri ilegale ale frontierelor. Prin urmare, statele membre au de-a face cu numere mari de persoane care cer azil în Uniunea Europeană. Două treimi din toate aceste cereri au fost uh, lansate în doar patru state UE, și anume Germania, Franța, Spania și Grecia. Cu privire la uh, dosare per capita, vedem că apar Malta, Cipru, Luxemburg și Grecia, ca fiind uh, țările cele mai interesante. Sirienii sunt cei care depun cele mai mari cereri, apoi afganii, uh, venezolanii, irachienii, nigerienii, columbienii fiind uh, pe locul 6 ca origine. Dacă plasăm totul într-o perspectivă globală, în 2018 vedem că în UE Plus am uh, primit mai bine de jumătate în toate cererile înregistrate în lume. Rata de recunoaștere UE Plus a fost la 35%, dar există variații uriașe per cetățenie și per uh, țară europeană. Cazurile pendinte în întreaga Uniune Europeană, deci în toate statele membre, a fost pe undeva pe la 900 de mii în 2018, jumătate în primă instanță pe rol și a doua jumătate în a doua instanță pe rol. Abordarea analitică EASO este orientată și către viitor. Pentru a facilita avertizarea timpurie, folosim Big Data și uh, încercăm să mergem cu o indexare de tip push factor, în așa fel încât să corelăm uh, lucrurile cu rata de recunoaștere în 2019. În concluzie, pot să vă spun că situația de azil UE+, ar părea la o primă privire să fie stabilă, dar noi trebuie să ținem cont și de contextul mai amplu și atunci devine foarte clar că situația de azil rămâne totuși o provocare. Se lansează mai multe cereri, deși trecerile ilegale sunt mai mici. Multe mișcări secundare, multe de dublări de cerere, înseamnă mai multă muncă pentru statele membre – Apoi, reducerea deciziilor în primă instanță cu multe proceduri de apel împotriva unor decizii active înseamnă că nu se reduce numărul uh, dosarelor de tratat. Și sunt diferite poveri pe diferite țări de primire, cu toată diversitatea uh, de la un caz la altul în funcție de, de, de cetățenie și asta arată cum, cât de important este să avem analize timpurii și reglementate, în așa fel încât să înțelegem mult mai bine situația de azil din țările europene. Acum, permiteți-mi să vă prezint pe scurt uh, activitatea noastră principală. Când discutăm despre EASO sau sprijinul EASO la un sistem de azil comun, doresc în primul rând să vă vorbesc despre curiculum nostru de pregătire. Astăzi, acest program este compus din 24 de module diferite. Ele sunt apoi împărțite în 5 categorii diferite. De-a lungul anilor am pregătit mai bine de 30.000 de experți din domeniul azilului în Europa. Modulele principale sunt create pentru ofițerii de azil, în așa fel încât să ofere un set de cunoștințe și competențe în uh, procedura de stabilire dacă se dă azil sau nu. Deci, persoanele care beneficiază de trainingul nostru sunt apoi echipate cu expertiza necesară pentru a înțelege cine se califică să aibă protecție internațională, cum să se facă un interviu cu un solicitant, și apoi cum să fie evaluate, adunate do- toate dovezile uh, de la dosar. Avem un modul pentru persoanele cu nevoi speciale, inclusiv tehnici de um, audiere. Deci încercăm să îi pregătim pe experții de azil pentru a interacționa cu persoane vulnerabile, cu copii, cu Uh, persoane care au fost victime ale traficului de persoane umane, uh, de, de persoane, mă scuzați, și cu uh, persoane de altă orientare sexuală sau de altă identitate de gen. Avem și un model de cunoaștere aprofundată cu expertiză specializată pentru Dublin, pentru informația cu privire la COI, țara de origine, cu privire la primire, excludere și așa mai departe. în ultimul rând, Trainingul operațional este constant dezvoltat la noi. Înseamnă că experții din statele membre care sunt uh, apoi detașați în uh, statele din linia întâi, primesc training special pentru a-și îndeplini activitatea acolo, în teritoriu. În primul semestru în 2019 am avut mai bine de 5300 participanți uh, la acest training operațional. Mai mult decât atât, când vorbim despre sprijin de azil și cooperare eficientă, doresc să vă spun că, în calitate de agenție cu expertiză, avem trei clustere aici. Ajutăm statele membre pentru consolidarea cooperării practice între ele și experții lor. Facem asta prin acele așa zise rețele tematice. Există niște experți care sunt parte a rețelei respective și care uh, fac schimb de bune practici, oferă orientări, oferă instrumente, în așa fel încât convergența procedurilor de azil la nivelul Uniunii Europene să existe. Să existe o aliniere și să avem la sfârșit un sistem comun european de azil. Avem 12 rețele de acest gen care sunt bine puse la punct și informate. Apoi, avem uh, și o bună cartografiere a bunelor practici, un schimb de informații cu procedură Quality Metrics. Dorim de asemenea să oferim orientări în viața de zi cu zi, în activitatea de zi cu zi, de exemplu să se știe mult mai bine ce înseamnă principiul uh, țării de origine și orientare în funcție de țară. Și nu în ultimul rând, ceva foarte important și foarte vizual, operațiunile noastre un alt pilon. EASO implementează acum patru planuri operative semnate cu țările din linia întâi. Facem activități în teritoriu în Italia, în Malta, în Grecia și în Cipru. Foarte, foarte concret despre Grecia, oferim uh, sprijin pentru a uh, reduce numărul de dosare pendinte în întârziere, pentru a îmbunătăți situația uh, audierilor, interviurilor făcute cu solicitanții și uh, pentru a îmbunătăți situația la primire în hotspots. Oferim sprijin și unității Dublin din Grecia și dorim să reducem backlog-ul din a doua instanță și pe lângă Curtea de Apel. În Italia, EASO oferă sprijin tehnic pentru crearea unui sistem național de uh, informație și proceduri de azil, cu uh, monitorizare în centre de recep recepție și cu secundare din partea unui stat specializat. Ajutăm Italia și în operațiunile directe, având uh, ajutor la înregistrare, trimițând ajutor la înregistrare și ajutând uh, la reducerea backlog-ului. Și pot să vă spun că Backlog-ul a fost redus în ultima perioadă cu mai bine de 50%, mulțumită acestor intervenții și sunt foarte mândră că avem aceste rezultate bune. În Italia susținem de asemenea și informația cu privire la Country of Origin și Dublin. În Malta, o reducere de backlog în primă instanță, cu informare, cu înregistrare, cu ajutor la interviuri și unitate, ajutăm, uh, susținem unitatea Dublin. Și în Cipru am redus uh, backlog-ul în primă instanță, am uh, susținut uh, intervențiile în centrele de primire, am analizat situația vulnerabilității fluxului de muncă și zonele sigure. În ultima perioadă, ASO a fost foarte implicat în toate um, operațiunile de debarcare în mai multe state membre. Aici uh, dorim să ajutăm, de exemplu, Italia și Malta cu o activitate foarte, foarte concretă în momentul în care vin uh, oameni pe țărmul uh, acestor țări. Împreună cu Comisia am coordonat tot acest exercițiu și am creat modelul Messina, un model care a făcut ca munca noastră să se axeze în principal pe înregistrarea persoanelor care ajung în Italia și în Malta, să facem uh, interviurile cu acele persoane și apoi să ajutăm autoritățile să încadreze aceste persoane în sistemul Dublin. totul în cadrul articolului 17 din uh, regulamentul Dublin. Acest model ne ajută să procedăm pe mai departe, în așa fel încât persoanele care ajung în Italia și în Malta să se stabilească în anumite state membre, deci să se face relocarea. În paranteză fiind spus, au fost 11 exerciții de acest gen și am fost deosebit de implicați, mai ales uh, în ultimul exercițiu, când Malta a primit 355 de persoane, a fost uh, cel mai mare număr din acest an. Câteva cifre. Discutând despre personalul nostru, știți că am avut un sediu în Malta, acum uh, avem 200 92 de persoane angajate la Valeta, dar dorim uh, să mai angajăm vreo 100 de persoane până la sfârșitul anului, speranța fiind să ajungem la 390 de funcționari în uh, sediul nostru din Malta. Iar la anul, personalul va crește și de la autoritatea bugetară avem o estimare care prevede 500 de persoane a fi uh, per total angajate până la sfârșitul lui 2020 în sediul de la Valeta. Cu asta, bineînțeles, va crește și bugetul nostru, ceea ce mă bucură. Mă bucură că dialogul cu Comisia a fost unul fructuos Bugetul pentru anul următor va crește cam până la 139 de milioane de euro și sperăm ca mai târziu, uh, pentru 2021, să avem aproximativ 142 de milioane la bugetul nostru. Și nu în ultimul rând, domnule președinte, aș dori să menționez care sunt provocările cu care ne confruntăm în calitate de agenție și care este viziunea noastră pentru viitor s-a propus crearea unei agenții cu drepturi de pline. O agenție europeană pentru azil. Pentru asta a fost creat un regulament împreună cu alte dosare din uh, uh, sistemul comun de azil. Înțelegem că deocamdată mandatul nostru este destul de limitat și în anumite situații nu putem uh, face lucruri similare cu ceea ce face deja Frontex. Asta pentru că Frontex, de exemplu, are un mandat nou. De exemplu, noi când suntem în operațiune, în teritoriu, spre deosebire de noi, Frontex poate să fie implicat în echipele de management a migrației. Noi însă nu putem face asta. Avem strict un mandat și nu putem să-l depășim, nu putem decât să ne coordonăm munca cu celelalte agenții, dar în plan instituțional, în continuare, noi uh, când suntem acolo, nu putem să ne implicăm mai mult în crearea unor echipe de suport împreună cu Europol și Frontex. Și fiind dat că nu avem uh, rezerve, pentru rezerve de experți, depindem pe deplin de voința statelor membre. Depindem de statele membre să ne dea, să ne trimită experții care apoi să fie detașați și să muncească pentru EASO în statele din linia întâi. Vă dați seama, nu pot angaja eu mai multe persoane, după cum experții statelor membre care vin și care ne ajută reprezintă doar 14% din uh, tot staful nostru, ceea ce este insuficient pentru că nu așa acoperim tot uh, necesarul. Deci speranța noastră este ca uh, negocierile să continue în așa fel încât să ne putem consolida. Și nu în ultimul rând, ceea ce este deosebit de important, și ceea ce contează foarte mult pentru mine, și mai ales când mi-am preluat funcția în urmă cu trei luni, e foarte, foarte important faptul că EASO în continuare nu are aranjamente de găzduire cu uh, țările în care acționăm, cu Grecia, Italia și Cipru, cu Grecia există, cu Italia și Cipru încă nu. Deci, uh, din acest punct de vedere, ne lipsește tocmai o bază de muncă și cooperare. Ca să nu închei în termen negativ, eu zic că ASO are o viziune foarte clară. Suntem aici ca să susținem statele membre și dormim să ne angajăm în continuare cu părțile interesate. Ce-mi doresc eu pentru agenție pe viitor? Trei elemente principale. Vreau ca agenția să devină și să rămână un actor important, un factor important în implementarea sistemului comun de azil. Agenția vreau să rămână centrul de expertiză, fruntaș, când e vorba de uh, accesarea de informații, de date, de oferirea de analize în ceea ce privește munca din domeniul migrației și azilului. E vorba de informație reală pe care să o primiți de la noi, în baza căreia să puteți crea niște politici care contează. Nu vrem să fie create informații și dosare în baza fake news, deci sper să susțineți uh, finanțarea prevăzută pentru expertiza din acest domeniu. Și îmi doresc de asemenea ca agenția să fie fruntașă în ceea ce privește operațiunile din teritoriu, astfel încât noi să susținem în termenii cei mai concreți statele membre care au nevoie de noi. Mulțumesc! Mulțumim pentru o prezentare exhaustivă, mai ales mulțumesc pentru energia pe care o puneți în relansarea EASO, pentru că, da, Trebuie să existe o cooperare consolidată cu această instituție care este colegiuitoare și cu Comisia Libe. Vă veți bucura de susținerea și angajamentul nostru pentru a duce la bun sfârșit uh, acțiunea dumneavoastră și pentru a găsi calea corectă. Cred că cel mai bine este să dăm ascultare mai întâi raportorului nostru, domnului Moraes, raportor pe regulamentul EASO, după care îi vom asculta pe raportorii din umbră de la fiecare grup politic. Claude, ai cuvântul. Thank you very much, Chair And um, just to say, I, I very much agree with what you just said. Domnule președinte, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră din aur. Noua echipă de conducere și doamna Gregory au uh, investit foarte multă energie în re Uh, configurarea activității acestei uh, uh, agenții. Nu e vorba de schimbări așa superficiale. Peter Niedermüller, care s-a ocupat de acest dosar pe care îl preiau eu acum, în calitate de raportor, a organizat o delegație formată Uh, din membrii foarte experimentați și încă o dată aș dori să mulțumesc secretariatului și colegilor care își au adus contribuția la această delegație. Sper să continuăm să avem uh, o astfel de colaborare cu EASO, pentru că EASO uh, e bine să devină o agenție pe deplin funcțională, dar toată lumea trebuie să înțeleagă foarte bine cum uh, acționează o agenție la fața locului. Trebuie să ținem cont de, să punem lucrurile în perspectivă. Aveți 292 uh, de uh, angajați care arondează uh, una din zonele cele mai controversate și mai dificile ale Mării Mediterane. Și trebuie să facă față unor uh, misiuni foarte diverse și pline de provocări de exemplu, colectarea de informații de la țările respective, uh, dar și noile provocări pe care le evocați dumneavoastră, această uh, nouă provocare, backlog-ul, uh, nu este obiectul principal activității dumneavoastră, dar în orice caz aici vedem unde oficiul de sprijin pentru azil identifică principalele provocări sunt noile probleme ale azilului. A trecut o perioadă de timp și, între timp, Uh, există aceste backlog-uri în uh, statele membre care nici măcar nu erau în prima linie și bineînțeles că se pune problema și mai uh, acută a celor din prima linie. V-am ascultat cu mare atenție uh, prezentarea dar ea, din care s-a desprins care sunt faimosele hotspots. Deci, aș dori să mă refer la trei chestiuni. În primul rând, impasul politic și uh, misiunea raportorului, Peter Miedermüller a făcut o treabă foarte bună și eu sper să încerc uh, să mă asigur că Parlamentul progresează, dar trebuie să fie foarte clar pentru colegii care se vor ocupa de acest uh, dosar, care se vor implica, că pentru grupul nostru și pentru celelalte grupuri acest dosar este o prioritate, dar situația politică este complicată, atâta timp când nu avem un pachet pentru azil. Apoi mai este o situație spinoasă și pentru că nu știm Uh, unde se situează acest oficiu pentru azil în pachet. E un alt subiect controversat. Consiliul nu a putut uh, ajunge la o abordare generală privind propunerea Comisiei și oameni, toată lumea știe că Parlamentul a respins noua propunere. Mai există un alt strat uh, de complicații care se adaugă și chiar aș dori să vă fac o introducere, pentru că trebuie să știm încotro ne îndreptăm comisarul a vorbit despre uh, revocarea uh, posibilă a procedurii pentru azil și a regulamentului uh, și a EASO. Sigur că așteptăm numirea noii comisii și sigur trebuie să știm în ce ape ne scăldăm, dar trebuie să vă spun că abordarea noastră a fost cea de tip pachet și noi vrem ca uh, oficiul dumneavoastră să figureze în această abordare de tip pachet. Deci pentru mine și sper ca și uh, raportorii din umbră care se vor uh, ocupa de acest uh, dosar, e foarte important să înțelegem uh, importanța politică a oficiului pentru azil. Sigur că înțelegem că um, în următoarele săptămâni Comisia va veni cu propunerea pentru a vedea uh, unde se va situa acest oficiu. Apoi, în legătură cu activitatea internă a mm, instituției dumneavoastră, aș dori să mă refer uh, la ea. Am avut la dezbateri la LIBE, la comisia noastră, mm, pe marginea acestui subiect, dar, mm, așa cum a spus președinta, ați uh, luat uh, măsuri uh, pozitive. Sigur că și Comisia Cont se ocupă de acest subiect. V-ați întâlnit și cu colegi de-ai noștri, dar în orice caz am constatat multe îmbunătățiri pe plan intern. Și avem și dezbateri în curs Trebuie să spun acest lucru Dar EASO, trebuie să spunem acest lucru sus și, sare, și tare, și-a continuat activitatea și ajung și la al treilea uh, aspect la care v-ați referit și dumneavoastră, provocările actuale pentru oficiul dumneavoastră. Eu cred că aceste provocări sunt imense. Și v-aș pune și o întrebare în acest uh, sens. și ajung și la concluzie, domnule președinte. Toată lumea e de acord că uh, ea EASO trebuie să funcționeze, are 292 de angajați, indiferent de situația politică în care ne aflăm. Continuăm să uh, legiferăm în acest așa numit pachet pentru azil pe care deocamdată nu-l avem eu cred că ar trebui să vă sprijinim în activitatea dumneavoastră, dar trebuie să vă axați pe punctele unde poate fi adusă plus valoare. Uh, uh, deci uh, statele din prima linie, backlog-urile și așa mai departe, dar trebuie să vedem rezultate concrete, având în vedere că aveți un personal atât de redus care tratează o situație atât de imensă. Sigur că Uh, eu și colegii ne dorim ca EASO să uh, funcționeze cât mai bine, dar în orice caz vă pot asigura de sprijinul nostru necondiționat și chiar de astăzi vom încerca să ne aducem contribuția la acest proces. Și sper că vom debloca și situația din punct de vedere politic. Ne mă opresc acum și vom organiza o ședință cu raportorii alternativi cât mai repede. Președinte, nu văd pe nimeni de la PPE, pe colegul Thomas Tobi, nu este. Bun, atunci trecem la raportorii, uh, raportorul de la Renew. Doamna Donat. Președintele, vă rog uh, să vă respectați timpul, pentru că suntem uh, uh, în mare întârziere și trebuie să recuperăm timpul pierdut. ar fi trebuit chiar acum să discutăm cu domnul director de la Eulisa. Sigur că va trebui să uh, finalizăm, uh, o să ajungem la sfârșitul ordinii de zi, dar v-am fi recunoscător dacă ne ajutați, dar foarte pe scurt, vă promit. Mulțumesc și eu și mulțumim, doamnă Gregory, uh, pentru prezentarea activității uh, EASO, dar și a realizărilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră de a încuraja statele membre să facă față presiunii migratorii. Așa cum spunea și dumneavoastră, în joc avem uh, demnitatea oamenilor care își părăsesc țările datorită războiului. Ori se pare că Consiliul încă nu uh, dorește să reformeze situația actuală și aș dori să vă pun câteva întrebări în acest sens. A spus chiar dumneavoastră, uh, ne-ați prezentat situația din punct de vedere statistic, dar Uh, cum credeți că statele membre vin cu capacități suplimentare pentru a face față presiunii migratorii? Ați uh, observat schimbări în uh, atitudinea statelor membre în ultimii ani? Unde ar fi lacunele cele mai importante? Apoi, aș dori să spun că persoanele, deci femeile, copiii, persoanele discriminate din minorități și așa mai departe, fac obiectul unei discriminări suplimentare și persecuției. Uh, cum credeți da, sau credeți că statele membre chiar țin de nevoile speciale acest, ale acestor grupuri vulnerabile? Mulțumesc! Vă rog să ne ajutați uh, vorbind la obiect, spune președintele. Uh, din partea verzilor, îi dăm cuvântul, vă rog. Aș dori să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră Am asistat și la ședința de cont de ieri și m-am bucurat să constat că au fost înregistrate progrese. Sunt de acord cu colegii care au spus că, bineînțeles, că ne aflăm într-o situație uh, dificilă cu pachetul pentru azil și va trebui să vedem uh, cum va evolua situația uh, înainte de a lua alte decizii. În orice caz, uh, aveți sprijinul nostru în consolidarea activității activității dumneavoastră, extinderea mandatului pentru a acoperi ceea ce faceți deja și pentru a uh, merge și mai departe. Pentru că agenția ar fi important să avem o agenție pentru migrație și pentru azil la nivel de Uniune Europeană. Și am spus asta chiar înainte de uh, a începe mandatul. Am o întrebare din partea grupului meu în ce privește transparența contribuțiilor privind uh, rapoartele pentru țările de origine. Ne puteți explica cum uh, ne putem asigura că se ține cont de pozițiile noastre? Și apoi, o perspectivă poate mai personală. În legătură cu pachetul, cum sau ce poate face Comisia noastră sau Parlamentul pentru a vă sprijini în activitatea dumneavoastră? Mulțumesc! Mai există alți raportori de la ID, de la ECR și de la GUE? Colegul Urban Crespo lipsește și el. Dacă nu, atunci putem uh, începe dezbaterea cu colegii. Dau cuvântul. Sí, muchísimas gracias y muy, muy brevemente. Doamnei Maite Parasartundo, mulțumesc foarte pe scurt. Mai întâi mulțumesc pentru prezentare. Este clar că lipsește pachetul azil, lipsește temeiul juridic și, re, și uh, lipsesc resursele. Vreau să vorbesc despre lucruri foarte concrete. Puteți faceți analize dar important este să cereți anumite lucruri. Dacă ați fost la Lesbos și ați fost la Moria, nu trebuie să vă explic eu că acestea sunt fabrici de stres post-traumatic. A uh, petrece o iarnă într-un astfel de loc este un infern, un adevărat infern uh, și că nu respectă condițiile de, pentru a fi hotspot-uri adevărate eu cer ca Moria să fie închis. Eu am fost în 2016, am fost anul acesta și pot să vă spun că este insuportabil. Știu că aveți puține resurse. Dar am putut, nu am putut să discut cu agenția dumneavoastră nici în 2016, nici în 2019 când am fost acolo. Are cuvântul domnul Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte. situația cu hotspoturile din uh, Grecia. Cineva, uh, a de vorbitoarea mea a vorbit de Moria. Situația este inacceptabilă. Uh, avem acordul UE-Turcia și directiva cu privire la relocările. După ce a venit la putere guvernul de dreapta, după guvernul Siriza, s au uh, luat următoarele decizii. Deci persoanele care solicită azil nu mai beneficiază de niciun fel de care de apel. Și trebuie să ținem cont uh, și de situația persoanelor care suferă de stres uh, post-traumatic, dar, din păcate, nu se mai ține cont de acest argument pentru că se consideră că e o exagerare. E absolut inacceptabil. E vorba de persoane care își riscă viața care traversează Marea Egee uh, pentru a sosi pe insulele uh, Elene și li se spune că <laughs> nu e vorba de stres. Uh, noi vrem să mergem mai repede, dar problema e că e nevoie de personal suplimentar pentru ca el să-și poate desfășura activitatea repede și bine. Mulțumesc, uh, doamna Gregory, spune doamna Keller, mulțumim pentru implicarea dumneavoastră și pentru acțiunea dumneavoastră împărtășesc uh, întru totul viziunea colegilor. Avem nevo- aveți nevoie de resurse financiare suplimentare pentru a însoți statele membre respective, pentru a trata cererile de azil și a gestiona fluxurile de migranți. Am o întrebare la obiect. Știți ce se întâmplă în legătură cu mișcarea în interiorul Uniunii Europene Uh, a uh, solicitanților de azil. Constatăm în regiunea mea că există foarte multe persoane care intră în Italia și care își uh, depun cererea de azil în Franța. Doamna Stric, mulțumesc. Mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră. Am înțeles că Uh, cei de la EASO așteaptă cu nerăbdare uh, pachetul legislativ, deși cererile lor sunt uh, atât de ridicate. Dar se pune întrebări în legătură cu limitele competențelor actuale. Nu știu, probabil știți dumneavoastră că au existat câteva studii în hotspoturile din Grecia cu privire la procesul de luare a deciziilor. Și vedem că există o uh, linie foarte subțiră între uh, sfaturile uh, oferite de ASO și deciziile luate de către oficialii eleni. Recunoașteți că câteodată se pot uh, genera tensiuni dacă aceste sfaturi sunt, uh, de fapt, uh, puse în aplicare, executate de uh, funcționarii naționali. Mă gândesc, de exemplu, la procesul de trasă, tragere la răspundere. S-ar putea să se pună câteva întrebări. Ne puteți spune ceva dacă credeți că avem de-a face cu o problemă și cum poate să fie soluționată. Am încheiat lista pentru că, încă o dată, uh, trebuie să ne cerem scuze uh, domnului Carcov, uh, directorul lista care deja este în sală și care așteaptă, își așteaptă intervenția. Deci, vă rog, aveți cuvântul, doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit uh, reforma regulamentului EASO, m-am ocupat de reforma regulamentului EASO în uh, mandatul trecut ca raportor din umbră și am încercat să apăr abordarea celorlalte dosare la pachet, pentru convinsă că atunci când vorbim despre sistemul european de azil avem nevoie de uh, o abordare completă, dar e clar că suntem într-un blocaj de ceva vreme și uh, Sper că odată cu instalarea în funcție noii comisii se pot relua eforturile pentru a modifica sistemul comun european de azil. Ne-ați spus în prezentarea dumneavoastră că ea s-a ajutat mult Italia pentru a reduce durata examinării solicitărilor. E important să avem o agenție care să ofere uh, în primul rând, țările frontaliere uh, care se confruntă în fiecare zi cu provocări legate de sosirea de noi uh, refugiați solicitanți de azil. În legătură cu uh, textul propus pentru EASO de comisie, eu am fost împotriva sancțiunii închiderea granițelor interne dacă nu se respectă anumite recomandări ale agenției. Și tocmai în legătură cu închiderea granițelor interne, cu scopul de a reduce deplasările secundare la, pe care le a menționat-o și colega Keller, cred că ar fi important să avem un adevărat sistem european comun de azil, un adevărat drept european de azil. Ar fi frumos poate e prematur să vorbim despre asta, poate uh, e science fiction, dar ar fi frumos să existe o recunoaștere reciprocă de statele membre a dreptului de azil ca să nu apară conflicte între statele membre, să nu existe probleme pentru deplasările secundare și solicitanții de azil să se simtă primiți pe întregul teritoriu comunitar. Mulțumesc! Doamna o s-a înscris și dânsa, dar cred că a renunțat la timpul ei ca să putem să discutăm și domnul Garcov de la Eulisa. Vă rog, doamnă directoare Gregori, să răspundeți cât mai pe scurt ca să încheiem uh, agenda de azi uh, după aceea. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, apreciez, vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul pozitiv. Uh, este foarte important pentru noi, pentru că, bineînțeles, Parlamentul European și Comisia Libe Mm, sunt unul dintre cei mai importanți parteneri ai noștri. Foarte pe scurt voi încerca să răspund la toate întrebările și vorbesc foarte repede, domnule președinte. Bineînțeles că descărcare, pentru descărcare de gestiune pentru 2017, pentru că unii nu ați fost ieri la cont, există însă o legătură evidentă între liber și cont aici știu că domnul raportor a făcut o treabă foarte bună. Am uh, avut un dialog cu domnul Sarvama. Nu am dubii că va prezenta raport, vă va prezenta și dumneavoastră raportul. Trebuie doar să spun că eu am fost la IASO, directoarea IASO doar de uh, trei uh, luni, am lucrat în domeniul migrației uh, uh, toată viața, dar sunt director executiv al EASO doar de trei luni, deci nu pot să accept Nu pot să spun însă că nu mă privește, pentru că sunt lucruri care s-au întâmplat în 2016-2017 și nu pot accepta să nu primim descărcare de gestiune pentru ce s-a întâmplat în trecut. Aceasta este agenția mea și trebuie să ce este afectată reputația noastră și valoarea noastră, valorile agenției care trebuie să funcționeze conform unei gestionări financiare sănătoase și conform tuturor regulilor și procedurilor. Deci încercăm uh, să respectăm toate recomandările Curții de Conturi ale Parlamentului și cred că suntem pe calea cea bună, dar mai avem nevoie de timp am luat măsuri uh, sub conducerea mea și în legătură cu pentru corectarea achizițiilor, a recrătorilor, controlele interne. Încercăm să reparăm toate aceste lucruri atunci când votați pentru descărcarea de gestiune, să nu uitați că e vorba și de încredere. Încredere uh, pentru a recâștiga încrederea în uh, agenția noastră. Apoi, ați vorbit despre evaluarea capacității statelor membre în procedurile de azil și evaluarea pregătirii statelor membre mm, pentru a răspunde nevoilor copiilor sau ale grupurilor vulnerabile. Da, avem informații în legătură cu um, aspectele din trecut, primim rapoarte odată de șase luni, dar nu putem să evaluăm nu avem acest mandat, putem doar să vă transmitem dumneavoastră informații. Deci, cu noul mandat, la care făcea referire domnul raportor, mecanismul de monitorizare și acesta face parte din noua structură a agenției. Deci dacă primim mandatul pentru a evalua noile reguli, pot să vă spun destul de ușor în ce țări ale UE, uh, de ce se întâmplă acest lucru, de ce se înregistrează întârzieri și așa mai departe. Când vine vorba de rapoartele privind țările de origine, domnul raportor din umbră a vorbit despre acestea. Ele sunt foarte importante. Nu putem avea un sistem comun european de azil dacă statele membre nu hotărăsc pe baza acelorași criterii, acelorași informații. Deci, informa- rapoartele uh, Uh, cu informații privind țările de origine sunt produse împreună cu statele membre, împreună cu experții statelor membre și cu uh, biroul ONU pentru refugiați și experții noștri. Deci e o rețea foarte mare de oameni care analizează situațiile și produc rapoartele împreună. Și statele membre apoi uh, adoptă aceste rapoarte și noi le publicăm. Ele sunt foarte utile pentru toate deciziile luate în Europa. Fără ele, nu putem avea un sistem comun european de azil. Și dacă revenim la situația din uh, statele membre din linia întâi, și s-a menționat Grecia, într-adevăr, EASO poate ajuta cu procedurile, dar capacitățile de primire sunt în mâinile statelor membre. Noi Încercăm să sprijinim Grecia pentru a avea zone sigure în cadrul capacităților de primire. Încercăm să avem proceduri speciale pentru copii și uh, persoanele vulnerabile în cadrul capacităților uh, de primire, dar capacitatea de primire în sine nu e în mâinile agenției și trebuie să cooperăm cu statele membre și în acest caz cu Grecia. Obiectivul nostru este să avem proceduri rapide și eficiente. Dacă statele membre vor avea proiecte, eh, vor avea proceduri rapide și eficiente, pentru că dacă le au și revin aici la deplasările secundare, împreună cu Europol, Europol și ASO au făcut analize foarte bune în legătură cu deplasările secundare. Eh, deci există informații relativ noi în legătură cu acestea și bineînțeles că sunt afectate sau este afectat azilul în general în toate statele membre, în fiecare, stă, în fiecare țară. Dar dacă trebuie să accept să se ia decizia într-un stat membru foarte mult, drepturile persoanei dacă nu ți se respectă drepturile personale, bineînțeles dorești să mergi în alte parte. Acesta este un motiv de deplasări secundare. Bineînțeles dorim să sprijinim statele membre, nu doar să analizeze mai repede dosarele, ci și să existe proceduri rapide și eficiente, la fel în toate statele membre. Deci, convergența între diferențele statelor membre care oferă uh, azilul într-o țară va fi o prioritate pentru noi. Deci, pentru a menționa uh, exemple concrete, dacă un cetățean din Afganistan cere asil în Europa, statele membre iau decizii cam 60% din, uh, din, din, în anumite state, 60% din afgani primesc uh, Uh, primesc azil. În alte țări însă mult mai puțin primesc azil. Și acest lucru are o incidență asupra deplasărilor secundare. Închei acum, vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru discuție, pentru dezbatere. Sper că vom, ne vom mai întâlni și sper că uh, Comisia Libe va veni în Malta, va veni la noi în vizită. Este o invitație pe care vă adresăm tuturor ca să vedeți uh, cum facem treaba. Uh, noi vă mulțumim, vă urăm numai bine. Sunteți la început de drum într-un mandat de 5 ani și aveți multe de făcut. Și în ceea ce privește sistemul de azil, el uh, nu par, poate să fie mai important pentru Comisia Libe. Situația este foarte îngrijorătoare, dramatică, tragică și cu toții trebuie să facem eforturi și um, vă vom sprijini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 for the delay. You're welcome. Thank you. You're welcome. it's okay. We welcome right away director îl salutăm direct pe domnul Karkov, director executiv de la EULISA, și anume managementul operațional la scară largă a sistemelor IT în domeniul uh, libertăților și justiției. Primul regulament datează din 2011, a intrat în vigoare în 2012, am fost președinte la vremea respectivă a LIBE când am dat un impuls ideii de a avea o agenție devotată gestionării datelor IT la scară largă în, din domeniul libertăților, justiției și drepturilor cetățenești. Și acum văd că avem o serie de noi provocări în fața acestei agenții, motiv pentru care am sporit mandatul agenției. 18 and we have enlarged its scope of deci am uh, extins uh, sfera sa de aplicare pentru a face față așa numitei uh, interoperabilități. A fost un fel de obsesie uh, pentru noi în ultimii ani, o chestiune uh, care are un impact direct asupra chestiunilor de securitate, care sigur că ne interesează, pentru că este vorba de unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, dar care au un impact și asupra altor chestiuni, de exemplu, confidențialitatea datelor, dreptul la viață personală, uh, demnitatea și integritatea uh, drepturilor cetățenilor și a persoanelor, care sunt uh, consfințite în Carta Fundamentală a Drepturilor Fundamentale și de aceea EULISA, are mai multe instrumente, precum uh, sistemele SIS, VIS, Eurodac, uh, ETS, ECRIS uh, și sistemul de intrări și ieșiri. Îl salutăm pe domnul Garkov din nou. Scuze pentru întârziere și sperăm să terminăm în următoarea jumătate de oră ne depășim timpul alocat, îmi cer scuze, dar așa s-a întâmplat Uh, pentru că am pus pe ordinea de zi fiecare agenție uh, care ține de constelația Comisiei Libe. Deci, uh, mulțumesc încă o dată, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, este o plăcere pentru mine să vin aici. În numele Ulisa aș dori să vă felicit pentru noul mandat obținut și să vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră la această comisie. De la înființarea agenției și mai ales în contextul ultimilor ani și noile propuneri uh, dezbătute, dezbătute de Comisia dumneavoastră în ce privește noile sisteme, ați uh, dat dovadă de deschidere și aș dori să mulțumesc uh, încă o dată Comisiei Libe pentru cooperarea fructuoasă. Ați dat dovadă de transparență și de tragere la răspundere. Și deci aș dori încă o dată să vă spun că continuăm, dorim să continuăm în acest spirit și în acest mandat. După cum știți, zona, spațiul Schengen se află la temelia Uniunii Europene. Pentru mulți cetățeni este una dintre cele mai mari uh, uh, realizări ale integrării europene. E vorba de mai bine de 400 de milioane de cetățeni care pot să circule liber, fără controle la granițe, simțindu-se în același timp uh, protejați și în siguranță. Pentru a extinde această, acest uh, spațiu, au uh, trebuit luate câteva măsuri compensatorii și mai ales uh, uh, sisteme informatice. Și în acest context s-au creat sisteme IT aceste sisteme se află la temelia spațiului, funcționării spațiului Schengen și, de asemenea, se asigură de respectarea drepturilor la, de, de liberă circulație a cetățenilor. De la începutul activității sale, EULISA și-a uh, dovedit rolul cheie și valoarea adăugată față de state membre și Uniunea Europeană uh, aducându-și contribuția la funcționarea spațiului Schengen, sprijinim uh, politicile prin uh, politicile de migrație și de azil și, de asemenea, agenția noastră va pus la dispoziție uh, servicii uh, fiabile Uh, prin uh, sistemele SIS, VIS și Eurodac. Și aș dori să vă spun că uh, în 2018, de exemplu, aceste sisteme au fost disponibile aproape în proporție de 100%. 96% din statele membre s-au declarat satisfăcute sau foarte satisfăcute de felul în care agenția noastră și-a uh, desfășurat activitatea. Rolul agenției noastre a uh, crescut de-a lungul anilor, uh, va continua în aceeași direcție și având în vedere uh, provocările tot mai mari în domeniul JAI, agenția a primit în 11 uh, decembrie 2018 un nou mandat. Uh, un mandat consolidat care va permite agenției să aibă un rol extins, de exemplu, prin gestionarea calității datelor, activități de cercetare, testarea de proiecte pilot, standarde tehnice, și sprijin ad hoc acordat statelor membre, statelor, agențiilor și Comisiei Europene. Uh, EULISA poate sprijini, de exemplu, statele membre în cazul unei crize de securitate sau uh, migratorii. Sau poate ajuta un stat membru pentru a uh, pune în aplicare și a gestiona câteva sisteme informatice, președintele. Interpreții, vă rog să vorbiți puțin mai lent. Vorbitorul spune că dorește doar să respecte timpul. Deci agenția pune la dispoziție și pregătire tehnică la uh, dispoziția statelor membre. Am uh, organizat mai bine de 48 de cursuri de formare în 2018 și contribuția noastră va crește uh, având în vedere noile sisteme pe care tocmai le pregătim. Trebuie să mai menționăm și faptul că în contextul noului mandat al agenției Uh, EULISA se uh, confruntă cu două provocări. În primul rând, trebuie să se asigure că sistemele actuale VSIS, Eurodac, funcționează, funcționează bine. Uh, și pe de altă parte, agenția trebuie să continue să-și, uh, să răspărească contribuția pentru statele membre și cetățenii europeni. Acum, în ceea ce privește bugetul agenției în 2018, el a fost de 202 milioane de euro în uh, angajamente de plată și 93 de milioane în angajamente de plată, cu o rată de executare foarte mare pentru angajamente a fost de 98,5% și pentru plăți 100%. Anul trecut, agenția a efectuat mai bine de 110 activități. În uh, programul anual de muncă, rata de implementare a fost de 98%. La finele decembrie 2018, agenția a avut 162 de uh, angajați, uh, dintre care 122 agenți temporari, 31 agenți contractuali și uh, 9 experți uh, detașați. Trebuie să mai spunem și că, indiferent de sau având în vedere că uh, uh, serviciile soluse, uh, uh deci uh, solicitate agenției noastre, uh, rata de uh, angajări este foarte mică, sub 5%. Acum, câteva informații în legătură cu sistemele. Sistemul uh, SIS, uh, deci pentru zona Schengen, este foarte important, oferă informații granicerilor, autorităților pentru migrație și autorităților judiciare. Anul trecut am finalizat implementarea Uh, uh, trăsăturilor biometrice din sistem și acum se pot folosi date biometrice pentru a-i uh, uh, identifica pe uh, cei care uh, pun probleme și uh, până la sfârșitul anului toate statele membre trebuie să folosească aceste funcții. Uh, Valoarea adăugată a sistemului de informații Schengen uh, este foarte clară și vă pot da câteva cifre. În 2018, sistemul a fost accesat de 6, 6 uh, miliarde de ori de către statele membre. 16 milioane de alerte pe zi respectiv. 82 de milioane uh, de alerte figurează în sistem cu o medie de 172 de intrări pe zi, de două ori mai mult față de 2014, de exemplu. La fel și în ce privește sistemul de informații pentru vize, principala platformă pentru punerea în aplicare a sistemului uh, comun de vize. Și de aceea, uh, grănicerii uh, sunt foarte mulțumiți de activitatea noastră. Agenția a cheltuit sume foarte importante și a depus eforturi pentru a uh, consolida sistemul și a-l pregăti pe viitor, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, interoperabilitatea între uh, sistemul VIS și SIS uh, în conformitate cu temeiul juridic. Și mai bine de 274 de milioane de operațiuni au fost uh, desfășurate în sistem în 2018, mai bine de 64 de uh, cereri de viză și mai bine de 66 de amprentări făcute. În ultimii trei ani, rata medie a uh, verificărilor la graniță la sistem este de 303 milioane. Eurodac este principala platformă de implementare a sistemului comun uh, de azil european. Așteptăm uh, finalizarea dezbaterii în ceea ce privește propunerea reformată Eurodac, pentru că va reprezenta un instrument foarte util pentru autoritățile de migrație, pentru a le ajuta în ce privește deplasările secundare uh, și pentru a combate migrația ilegală. Pot uh, să confirm și cele spuse de către directoarea EASO în ce privește tendințele. În 2015 am avut uh, apogeul crizei migrației, acum însă am scăzut la uh, nivelul uh, dinainte de criză, în 2018 mai puțin de un milioane de tranzacții au fost înregistrate în uh, sistem. Uh, Având în vedere aceste cifre menționate, este clar că uh, sistemele uh, IT uh, folosite, uh, sunt folosite de către statele membre. Bineînțeles că e loc de mai bine totdeauna. Dar pentru a îmbunătăți eficiența acestor sisteme, este clar că avem nevoie de o nouă arhitectură a informației în domeniul JAI. În ultimul mandat al Parlamentului a avut loc o dezbatere uh, aprinsă pentru a identifica lacunele de securitate la nivel european și pentru a le trata. Și s-a propus o nouă arhitectură pentru sistemele de uh, gestionare a granițelor, care să se bazeze pe interoperabilitatea sistemelor actuale. EULIS a început uh, implementarea sistemului uh, de intrare și de ieșire și uh, implementarea continuă chiar acum în momentul de față. Uh, acest sistem se bazează pe un sistem VIS uh, uh, actualizat și el va fi o platformă comună pentru a asigura screeningul cetățenilor care traversează granițele externe ale Uniunii Europene, fără să fie o povară, o povară pentru călători. Agenția pregătește un nou sistem care va centraliza la nivel european informații cu privire la sentințe sau pedepse legate de persoanele respective. EULISA va dezvolta și va implementa noua arhitectură de interoperabilitate uh, a noilor sisteme IT și componentele uh, sale tehnice vor reprezenta temelia unei noi arhitecturi mai rapide, care va pune la dispoziția statelor membre și autorităților lor sisteme performante pentru a se asigura că au uh, acces la informații pertinente când au nevoie de ele. Arhitectura de interoperabilitate conține mai multe elemente. În primul rând, depozitarul comun, care ne asigură că uh, infractorii nu mai pot folosi identități false sau furate uh, sau nu vor uh, avea uh, identități multiple. Vom uh, putea detecta identitatea multiplă prin datele biometrice, care sunt extrem de fiabile. De asemenea, vom putea verifica uh, datele actuale uh, în mod uh, eficient, în conformitate cu regulile și drepturile de acces stabilite de diversele instrumente juridice. Mă bucur să vă spun că chiar astăzi implementarea sistemului de uh, intrare și de ieșire uh, și interoperabilitatea funcționează. Agenția a reușit și-a fixat mai multe obiective pentru următorii ani. Uh, extinderea site-ului de la Stra Strasburg, o nouă structură de uh, funcționare și un nou model uh, operațional. EULISA, în conformitate cu mandatul său, își va îndeplini misiunea de a sprijini statele membre instituțiile europene pentru că Europa să fie mai uh, sigură și mai puternică. EULISA poate juca un rol uh, cheie în uh, digitalizarea domeniului justiției. Pe viitor s-ar putea să dobândim noi misiuni de exemplu, uh, schimburile transfrontaliere ale informațiilor judiciare, așa cum s-a prevăzut la ultimile concluzii ale Consiliului JAI. Bineînțeles că, în acest sens, EULISA va trebui să obțină un echilibru între misiunile uh, care au fost încredințate și resursele, atât financiare cât și de personal. Mai ales având în vedere noul cadru financiar multianual. Și sper ca toată lumea să înțeleagă foarte bine că nu avem marjă de manevră sub propunerea Comisiei pentru noul CFM. Altfel, uh, misiunea agenției, agenției s-ar putea să nu poată să fie uh, îndeplinită. De asemenea, uh, agenția crede că noul CFM e marja de manevră la titlul, la rubrica 4 pentru o mai bună distribuire a fondurilor, ceea ce ar adresa mult mai bine nevoile agenției și agenția este gata să contribuie la discuție după cum este nevoie. În concluzie, Provocările de astăzi și din viitor apropiat uh, vor uh, depinde de negocierile care există în continuare de propunerile noi, revizuirea Eurodac, uh, oferi, furnizarea în paralel a unor proiecte interconectate și complexe și problema de personal. Apoi, la pregătirile operaționale trebuie să găsim o cale să ne aliniem uh, capacitățile înspre noul uh, mandat. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc pentru sprijinul constant al Parlamentului European, mai ales al acestei comisii față de agenție și, după cum am spus deja, agenția este gata să rămână angajată, să susțină LIBE, ceea ce va fi foarte crucial pentru monitorizarea implementării măsurilor care există deja sau să asistăm la adoptarea unor noi măsuri necesare. În plus, vă stăm la dispoziție pentru orice cerere, orice întrebare. Vom participa la următoare reuniuni după nevoi. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Garkov, director Eulisa, și credeți-ne, a fost o zi lungă. Am început de vreme cu un vot greu și epuizarea energiei noastre fizice din această dimineață nu este un semnal pentru nivelul de angajament politic, instituțional, nivel de devotament față de acțiunea dumneavoastră sau devotamentul Comisiei Libe, căci puteți conta pe noi și vă mulțumim pentru prezentarea exhaustivă. Haideți acum să ne limităm uh, cu întrebările noastre, ținând cont că Programul era 12.45. Cea mai bună cale este ca după ce am uh, depășit limita să cerem minute suplimentare de la interpreți pentru care le suntem recunoscători și, în al doilea rând, în engleză, căci este cea de-a doua resursă la care putem apela ca să ne înțelegem unii cu alții. Să începem cu Uh, colegii noștri. Domnul Lenars, mulțumesc, domnule director general. Este foarte bine că sunteți aici. V-am dat mult de muncă în anii recenți, că e vorba de interoperabilitate, că sistemul entry-exit. Pentru o agenție destul de mică aveți o răspundere uriașă. Sunteți o piesă centrală în arhitectura centrală a Uniunii Europene și pentru asta noi vă Mulțumim. Nu cred că am fost obsedați de interoperabilitate. Cred că am avut o atenție foarte sănătoasă față de acest element. Am găsit că este o oportunitate să sporim securitatea în Europa, nu adunând mai multe date, ci utilizând datele pe care le adunăm deja într-o măsură mult mai bună, salvgardând și îmbunătățind drepturile cetățenilor și dreptul la viață privată. Un succes, deci, și așteptăm cu nerăbdare implementarea și intrarea în vigoare, deși știu că va dura ceva și pentru asta aveți nevoie de mai multă muncă. Câteva întrebări. Ați menționat câteva dosare legislative de adoptat, cum ar fi Eurodac, cum ar fi amendamentele la ECRIS, la ETIAS. Ce înseamnă pentru un proiect precum ar fi interoperabilitatea dacă nu reușim să avem uh, o actualizare a dosarelor. Vă va afecta munca în implementarea interoperabilității? Apoi ați menționat SIS. Revizuiserăm SIS anul trecut, l-am adoptat și spuneați că până la sfârșitul 2020 statele membre ar trebui să aibă la dispoziție toate instrumentele tehnice pe care le creați. Dar statele membre sunt și ele gata? Asta vă întreb. de partea lor ele se pregătesc ca să fie gata? Și încă o altă întrebare, îmi cer scuze, în președinte, am, v-am vizitat la Strasburg uh, cu mult timp în urmă, cu toate aceste noi sisteme pe care le creați. Eu știu că locul nu era nici mare, nici modern. S-a schimbat ceva acolo? Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Zipăl. Mulțumesc foarte mult. Discutăm despre Ulisa, vorbim despre multe sarcini și provocări protecția datelor, securitatea datelor, trebuie să organizați toate diferitele baze de date, interoperabilitate și avem în vedere toate sistemele care vin din partea statelor membre și știm că EULISA nu este chiar cea mai uriașă agenție pe care o avem. Deci, întrebarea mea este, puteți să faceți față tuturor acestor provocări vechi și noi? cu echipamentul pe care îl aveți sau poate aveți vreo problemă și vreo problemă cu banii. Și discutând despre digitalizare cu toate provocările, sunt uh, probleme de a găsi personal adaptat tuturor sarcinilor sau în continuare nu e nimic. Doamna Keller. Thank you, uh, Mr. Garkov, for your work and... Mulțumesc, domnule Garkov. Cred Mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră de la Eulisa. La fel ca doamna Sipăl, voiam să întreb și eu. Ne puteți spune dacă bugetul este suficient de ridicat, fiind date noile informații pe care trebuie să le tratați. A doua întrebare. Președinția finlandeză prin ministrul de justiție mi-a spus că probabil trebuie să uh, tratați nu doar informațiile legate de zboruri din PNR, ci și informații cu privire la călătorii uh, în sistemul feroviar și în uh, sistem maritim. Ați început deja lucrul pe acest fapt? Doamna Dali. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Ce se întâmplă cu sistemele acestea la scară largă și sistemele de informații în justiție? sunt motive care justifică interoperabilitatea. La un moment dat s-a pornit uh, cu ideea de administrare de securitatea internă și provocări crescute. Supraveghetorul pentru protecția datelor europene a arătat că este o tendință din ce în ce mai mare uh, cu privire la securitatea internă, probabil asta ați repetat și noastră în introducere și pentru mine este totuși foarte periculos, pentru că în teorie se spune că migrația reprezintă o amenințare la securitate. Deci, uh, Trebuie să adunăm toate aceste date, să creăm uh, aceste sisteme monolitice de informatică, de informație, mă scuzați, care pun în pericol drepturile fundamentale. De ce? Unde este dovada concretă care să spună că migrația reprezintă o amenințare la securitate și că Uniunea Europeană devine mai sigură cu aceste mecanisme? Care platformă politică justifică așa ceva, această prezumție, căci pentru mine nu este deloc justificabil. Nu este un atac personal adresat dumneavoastră, dar pur și simplu sunt îngrijorată că sistemul este creat și justificat în acest temei complet uh, eronat din punctul meu de vedere. Ar fi mai sigur să nu mai intervenim în țări din Orientul Mijlociu și să uh, să nu, ne mai, să nu ridicăm frontierele, ci să acționăm acolo unde se petrec catastrofele climatice. Mulțumesc și acum pentru răspunsul dumneavoastră, că suntem pe care să depășim timpul. Vă rugăm cât mai scurt și mai concis. Mă voi strădui. O secundă, am ratat pe cineva. Un punct uh, în plus, dar foarte scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva întrebări cu privire la accesul la bazele noastre de date. Ați menționat cazul hackerilor care au intrat în computerele dumneavoastră, dar ce se întâmplă cu accesul oficial? Am înțeles că Regatul Unit a făcut o copie a SIS utilizată în mod abuziv. Ați implementat măsuri tehnice pentru a preîntâmpina o astfel de copiere sau a datelor? Și, în al doilea rând, cu privire la accesul uh, din partea uh, funcționarilor. În Germania, mulți uh, polițiști au consultat baze de date, dar în, uh, din curiozitate, din motive private, căutându-și vecinii, căutând nume de vedete. Ați implementat măsuri pentru a preveni accesul abuziv din partea funcționarilor, cerându-le, de exemplu, să justifice solicitarea. Rândul dumneavoastră, domnule Garkov. And thank you for Mulțumesc, domnule președinte, pentru toate aceste întrebări. Le iau acum în ordine. În ceea ce prește propunerea uh, și amendamentele la Eurodac, versiunea revizuită, vă dau uh, un uh, exemplu. Sunt amendamente care sugerează schimbări și la EAS, ETIAS și alte regulamente pentru interoperabilitate. Deci avem nevoie de acele amendamente pentru a progresa la nivel de implementare la e la EAS și la ETIAS. Cu cât se încheie mai repede procesul și dezbaterea, cu atât uh, e mai bine și cu cât se prelungește dezbaterea, cu atât e riscul ca, uh, până la urmă, calendarul nostru să nu fie disponibil în perioada prevăzută pentru testare în uh, statele membre. Iar criteriul de interoperabilitate nu va fi întrunit. Este de interes comun să progresăm cât mai uh, bine cu, pe propunerile juridice pendinte, mai ales pentru că au o legătură directă cu abilitatea agenției de a respecta termenele discutate în ample o, uh, situații în această comisie. La fel și cu Eurodac și versiunea reformată, uh, Aș spune că VIS și Eurodac sunt o parte importantă din o arhitectură de interoperabilitate și dacă nu putem să integrăm totul acum, când arhitectura de interoperabilitate este creată, făcând asta mai târziu, va fi probabil mult mai greu și mult mai scump. Statele membre sunt gata, uh, se lucrează cot la cot uh, cu ele, se monitorizează progresul și mare parte din statele membre sunt uh, pe drumul cel bun, mai ales în ceea ce este sistemul ETIAS și sistemul de intrări-ieșiri și și interoperabilitatea. Sunt câteva state membre care se confruntă cu dificultăți, dar împreună cu Comisia noi uh, luăm toate măsurile necesare și facem tot posibilul pentru ca lucrurile să vină pe făgașul cel bun. în așa fel încât uh, calendarele de implementare să fie respectate